So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, dragi colegi, cred că putem să începem reuniunea noastră din această dimineață. Avem trei rapoarte de votat. Mai întâi modificarea directivelor în ce privește competențele care urmează să fie conferite comisiei. Apoi uh, punctul 7 și apoi avizul cu privire la energiile regenerabile pe piața europeană a energiei. Apoi va trebui să discutăm și despre modalitățile de a atinge um, obiectivele fixate pentru anul 2020 de reducerea emisiilor de dioxid de carbon pentru autoturismele noi. În această după-amiază va avea loc o audiere, <clears throat> dar mai rămân și punctele 10, studiile clinice cu medicamente de uz uman și aprobarea directivei domeniul pe 20, apoi vom discuta și despre stocurile de specii submersale din Atlanticul de Nord-Est și, bineînțeles, vom discuta și despre strategiile regionale pentru zonele industriale din Uniunea Europeană și, în sfârșit, modificarea directivei în ce privește bateriile și acumulatorii portabili care conțin cadmiu, și sunt destinați utilizării în uneltele electrice fără fir. Iar în această după-amiază va avea loc audierea lui Hans Bruinic, directorul executiv desemnat al Agenției Europene de Mediu. Am să vă rog frumos să fiți prezenți cu toții în această după-amiază, la orele 15 fix. Îmi doresc ca sala să fie la fel de plină după-amiază precum este acum. Deci vă propun să trecem la această modificare a directivei supranumită cea a micului dejun. Am fost foarte bucuros să fiu raportor. Începem cu articolul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Articolul 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri se adoptă. 6 pentru, amendamentul 6, încă o dată, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Domnule președinte, cred că au fost uh, confundate numerele, spune doamna Oconi. Sper că nu s-a făcut, nu s-a făcut vreo greșeală. Amendamentele 15 și 16 sunt caduce pentru... Apoi am trecut la amendamentul 5 care a fost adoptat și acum trecem la amendamentul 6 pe care am votat-o și a fost adoptat amendamentul 6, deci putem să continuăm acum cu amendamentul 7 pe care îl supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. <coughs> Amendamentul consolidat 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 și 22 care sunt identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la votul final. Vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. 64 pentru, nu sunt abținere, nu sunt voturi împotrivă, deci adoptat cu unanimitate. <clears throat> Trecem la următorul mm, vot, cel al rezoluție legislative, vot electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Din nou vot în unanimitate. Se adoptă. Vă mulțumesc frumos, spune președintele. Și acum aș dori să îmi acordați un mandat ca să putem să finalizăm cât mai repede cu putință acest dosar cu Consiliul un nou vot electronic pentru acest mandat. S-a deschis votul. S-a închis votul. 62 de voturi pentru, o abținere. Vă mulțumesc frumos pentru încrederea pe care mi a acordat și sper că o să putem uh, să se întâmple astfel, uh, să avem asemenea rezultate la toate voturile. Totul va depinde de negocierile cu Consiliul, însă mă aștept ca acest dosar să ajungă la plenara luna aprilie. Domnul Eichhout? Pentru următorul vot, domnule președinte, vreau să cer un vot cu apel nominal pentru trei voturi, și anume respingerea propunerii, amendamentul 11, care schimbă temel juridic și pentru votul final. Deci vă rog frumos, vot cu apel nominal solicit pentru aceste trei voturi. Deci, Acum trecem la vot. Aș spus că vreți vot cu apel nominal în ce privește respingerea testului întreg, amendamentul 11, care schimbă temeiul juridic și pentru cele două voturi finale. Acest lucru l-ați solicitat. Cine este pentru trebuie să se ridice.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 deci, pentru primul bloc, amendamentul 11 și, cele, uh, și ultimele două voturi vor fi vot electronic. Toată lumea are cartela de vot. Putem să continuăm. Începem cu primul bloc. Deci, și în mod normal, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Am alle abgestimmt? A votat toată lumea. S-a închis votul. 24 pentru, 40 împotrivă, 2 abțineri, se respinge. Aș vă rog, v-aș ruga să nu aplaudați și acest lucru este valabil și pentru cei care asistă doar la ședința noastră. Și în amendamentul 30, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 31, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la amendamentul 32, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul consolidat 1. Și aici. A. Nu, nu, nu, nu, aici nu s-a cerut vot cu apel nominal. Totuși facem vot electronic. Vot electronic pentru amendamentul consolidat 1. S-a deschis votul, ca să nu fie vreo îndoială. A votat toată lumea. S-a închis votul. PP-ul, un vot în plus. Trebuie să re reluăm votul, vă rog. Încă o dată, amendamentul consolidat numărul 1 s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Din nou un vot în plus de la PPE. Trebuie din nou să înce o luăm de la capăt. A treia oară, vă rog frumos, s-a deschis votul pentru amendamentul consolidat numărul 1, vot electronic. Acum a votat toată lumea. S-a închis votul. 49 pentru, 16 împotrivă, se adoptă. Acum trecem la amendamentul 39. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 40. Pentru? Vreți să verificăm? Să verificăm 39. Bine, verificăm amendamentul 39. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 25 pentru, 41 împotrivă, de deci ce respinge? 40 pentru. Împotrivă, abține, se respinge. 41 pentru. Împotrivă, Abțineri se respinge. 42 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 7 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Nu, îmi cer scuze, spune președintele, se adoptă. Se cere o verificare la 7. Verificăm amendamentul 7. Vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. la 26 se adoptă. Trecem la amendamentul 11. Și aici s-a cerut vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. 27 la 38. Se respinge. Și a fost vot cu apel nominal. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul consolidat 2. Vă rog să facem un vot electronic, să deschis votul. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 47 la 19 se adoptă. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Amendamentul 25. S-a deschis votul pentru că nu sunt sigur de rezultat. Vă rog, să deschis votul. Dacă a votat toată lumea, închidem votul. 28 la 38, deci se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar, verificăm 27. Am alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Se respinge. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar. Verificăm amendamentul 26, vot electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul. 45 pentru 21 împotrivă se adoptă. Trecem la primul vot final. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 38 pentru, 26 împotrivă, o abținere. Se adoptă. Și așadar am văzut care este rezultatul. Trecem la următorul vot electronic. S-a deschis votul, a votat toată lumea, S-a închis votul. 38 pentru, 25 împotrivă, 2 abțineri. Și în acest caz, rezultatul este vizibil. Vă rog să ne întrerupem pentru câteva momente, pentru că vreau să discut cu coordonatorii. Deci un minut de pauză, vă rog, și apoi continuăm cu uh, un vot pentru mandat.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 So, ich bitte alle wieder die Plätze einzunehmen. loc. Deci, în ce privește procedura pentru lansarea negocierilor cu Consiliul, m-am consultat uh, foarte rapid cu coordonatorii și trebuie să vă spun că Va trebui să votăm. Acesta a fost rezultatul discuțiilor, deoarece au existat multe intervenții de bun simț și bine argumentate, deci vă rog frumos să votați dacă doriți să ne acordați un mandat. Avem nevoie de sprijinul la cel puțin 35 de colegi și în acest caz vom primi un mandat. Dacă nu ajungem la acest rezultat, uh, urmează votul în plen. Dar văd că uh, mi se cere din sală să dau cuvântul. Domnul Lize are acum cuvântul. Aș dori să vă rog cu, pe toți să vă gândiți bine. Știu foarte bine ce spun colegii noștri, că suntem comisia competentă pe fond. Nicht für das, was wir hier ITRE nu se interesează de ceea ce decidem noi aici. De fiecare dată noi am fost puțin uh, marginalizați. Acum înțeleg pe colegii care spun noi suntem comisia uh, care are decizia de fond, deci trebuie să ne asumăm această responsabilitate. Eu cred că uh, ar trebui să ne mai gândim o dată în acest sens și uh, această propunere eventual să uh, fie reluată săptămâna viitoare, când avem din nou ședința Comisiei și să votăm asupra acestui punct, pentru că este o chestiune controversată din punct de vedere politic și poate împreună cu colegii de la ITRE ar trebui să ne consultăm dacă ei sunt dispuși să accepte un uh, compromis. Dacă ei vor spune noi uh, rămânem fixați pe nu, atunci e egal, pentru că și după întâlnirea tripartită uh, rezultatul va fi ori da, ori nu. Dacă am reușit însă să impunem o soluție de compromis, ar fi mai bine. Deci, uh, eu i-aș ruga pe autorii amendamentului să accepte să nu votăm astăzi asupra lor. Doamna Hübner, Mulțumesc foarte mult. Subiectul este într-adevăr foarte controversat și eu cred că ar trebui să supunem la uh, vot atunci când toți membrii sunt prezenți. În felul acesta, uh, Parlamentul ar putea să dea un mandat pentru negociere. Nu trebuie să avem un grup uh, mic de persoane care să decidă, pentru că este o chestiune importantă pentru industria noastră, pentru viitorul Europei. Mulțumesc foarte mult, doamna Hibna, domnul Davis. Mulțumesc. Grupul meu nu a avut șansa să discute acest lucru. Dacă este, din punct de vedere procedural, posibil să amânăm, aș accepta propunerea domnului Lize să ne mai acordăm o săptămână pentru a ști dacă noi vom fi favorabili și în plenară sau nu. Și este și chestiune de principiu. Dacă trebuie ca întreg Parlamentul în plen să voteze, uh, sau nu. Este un dosar foarte delicat, pentru că toată abordarea noastră vis-a-vis -vis de schimbările climatice depinde de această chestiune. M-ar bucura să încercăm să găsim un acord cu Consiliu pentru a vedea cum putem proceda pe viitor. Dar lucrurile ă, trebuie să fie foarte bine echilibrate și am avea nevoie de ceva mai mult timp în discuție, dacă e posibil. Mulțumesc, domnul Schilacakis it is quite obvious that uh, the, the, the body of Trebuie să ne gândim uh, la modul în care este împărțit tot Parlamentul, deci trebuie să negociem când avem un mesaj clar din partea plenarei. Nu se poate așa ceva. Mulțumesc. Carl Florence. Ah, Asemenea situații uh, le-am mai întâlnit și când a fost vorba de RICI și uh, eu am uh, condus atunci dezbaterile. Această comisie are dreptul să intre în dezbatere cu această problemă, dar trebuie să găsim o soluție cât mai neutră. Noi trebuie să fim conștienți că trebuie să obținem și în Parlament o majoritate dacă vrem să negociem după aceea de pe poziții mai consolidate cu Consiliul. Haideți să acceptăm propunerea propunerea lui Peter Lise, să vedem dacă nu putem găsi un uh, tip de aranjament, astfel încât baza de negocieri să fie cât mai uh, solidă. Și eu propun să ne acordăm uh, această amânare de o săptămână. Nu este o semn de slăbiciune, ci mai degrabă de uh, forță. Bun, deci este foarte limpede, atunci nu uh, vom vota astăzi, uh, ne mai întâlnim odată cu raportorii din umbră pentru a... Uh, ajunge la o decizie, să încercăm chiar să nu dăm cu barda în favoarea uh, unei decizii sau împotriva ei. Deci, în felul acesta încheiem votul aici și putem să mergem mai departe. Mulțumim pentru încredere și să trecem mai departe la punctul 8 de pe ordinea de zi. Și anume, un aviz în legătură cu uh, ITRE și trebuie să vă spun că este avizul doamnei Cucovici și uh, amendamentul 33, domnul uh, Rodriguez a fost retras. Poate că putem face liniște în sală. Amendamentul numărul 1, cine este pentru? Împotrivă. Bun, se adoptă. Amendamentul 43 pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3 pentru? Poate că Doamnele și domnii din ultimul rând, lobiștii care vor mai avea de lucru timp de o săptămână, ar putea să își continue activitatea în liniște. Vă rog, dacă vreți să discutați între dumneavoastră, să ieșiți din sală. Amendamentul 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 5. Prima parte. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 5, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, nu a fost concludent, vot electronic pentru partea a doua, amendamentul 5. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. 31 de voturi pentru, 30 împotrivă, un vot foarte strâns, dar se adoptă. Amendamentul 7, prima parte, votul pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 8-1 pentru, rospach pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 Bun, verificăm electronic. 13. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 14. Pentru. Împotrivă. Nu este clar. Supunem la vot 14. S-a deschis votul electronic. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. 31 de voturi pentru 32 împotrivă, o abținere, deci se respinge. 15 două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, la 15, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, Împotrivă. Abțineri. Nu a fost concludent. Verificăm electronic. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge. 17. Pentru, împotrivă, țineri, se adoptă. 19. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18.1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21 pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. 18. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23 pentru, Împotrivă. Abțineri. Nu a fost clar. Verificăm. 23. Vot electronic. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Foarte clar. 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următorul nu avem vot. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru. Verificăm 25, electronic s-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Este clar, se adoptă. 26. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. Nu eram sigur. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Din păcate, trebuie să reluăm votul electronic pentru amendamentul 26. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 27 pentru, împotrivă, abține, se respinge, 28 pentru, împotrivă, abțineri, se pare că se adoptă. Mergem mai departe la 36. Pentru? Cine este pentru 36? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Verificăm. Bine. Deschidem votul pentru 36. S-a votat toată lumea, s-a închis votul.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 se adoptă. 42 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu a fost clar. Verificăm 42 electronic. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru prima parte. Împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Nu a fost clar. Verificăm partea a doua electronic. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă foarte clar. 47 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm electronic. 47 s-a deschis votul. A votat toată lumea. Grupul S și D. Avem o colegă sau un coleg în plus. Acum e în regulă. Se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri. Nu a fost limpede, verificăm 46 electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Trecem la prima parte, 48. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Putem verifica dacă a votat toată lumea, Încă o dată trebuie să reluăm votul. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la partea a doua a amendamentului 48. Pentru, potrivă, abține, se adoptă. 51. Pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 se corectează președinte, 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 și 55 identice pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 56 partea 1 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 56, partea a doua. 56. Se solicită vot electronic. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 46 de voturi pentru 18 împotrivă.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 abțineri se adoptă, 63 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 64 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 65 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 66 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Și un amendament oral acum, din partea doamnei Ulscuc, doamna Hauk, se găsește pe lista dumneavoastră de vot. Nu, se pare că nu se găsește. Citesc foarte repede. Apelează la autoritățile din țările de jos și comisie din țările de jos. Nu. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Mai departe, Aparta, eh, amendamentul 68 pentru împotriva abțineri se adoptă 69 pentru împotriva abțineri se adoptă. Verificăm amendamentul 69 electronic s-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge foarte clar. Amendamentul 70 pentru împotriva abține, se respinge. 71 pentru, împotrivă, abțineri, cu aceeași majoritate, se respinge. Și votul electronic final, pe marginea acestui aviz s-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. 64 de voturi pentru un vot împotrivă o abținere, sincere felicitări raportoarei. Iar acum exista pe 18 martie votul în ITRE și probabil în plen uh, se votează asupra acestui raport uh, în aprilie. Încheiem aici voturile. Și colegul meu Gerbrandi va prelua conducerea ședinței. Okay, can I ask... Vreau să îi rog pe cei care nu doresc să continue să participe la această reuniune, fie să stea în tăcere, fie să părăsească încăperea, ca să putem continua cu ce avem pe ordinea de zi. Vom discuta acum raportul domnului Ulmer modalități de realizare a obiectivului prevăzut pentru 2020 de reducere a emisiilor de CO2 generate de autoturismele noi. Vreau să-i dau cuvântul domnului Ulmer. Vă rog să faceți liniște. Ich, the floor is yours. Ich werde einfach anfangen. Eu să încep chiar dacă va mai exista rumoare în sală. Obiectivul acestei propuneri uh, îl puteți înțelege din justificarea pe care uh, eu am uh, acordat-o. Ne-am dorit ca emisiile de bioxid de carbon la uh, autovehiculele noi să fie cât mai reduse din motive ecologice de la 160 de grame bioxid de carbon pe kilometru. Urmează să scadă până, începând cu 2013 până la 130 și după aceea ă, chiar la 56 de grame. Pentru mine sunt niște valori foarte ambițioase și ă, este important să atingem aceste obiective. Ă, înseamnă reducerea cea mai semnificativă din ultimii ani. De asemenea, ă, vom încerca să operăm ă, reduceri ale pragului. Ă. Asta înseamnă o solicitare mai mare pentru producătorii de autovehicule mari, pentru că vor avea costuri de dezvoltare a prototipurilor mai ridicate. Dar Există uh, noi evoluții care apar uh, în primul rând la uh, vehiculele mari. Eu aș vrea ca toate evoluțiile să fie mai prietenoase vis-a-vis -vis de mediu și producătorii de asemenea să poată să participe în condiții de fair play pe piață în ce privește noile prototipuri eu cred că trebuie să um, ne um, să oferim și consumatorilor posibilitatea de a-și alege vehiculul um, dorit. Este important ca din acest punct de vedere Comisia să colaboreze cu noi. Producătorii vor avea posibilitatea să comunice Comisiei dacă reușesc să își atingă obiectivele individuale și dacă există o anume flexibilitate din acest punct de vedere. Sigur că trebuie să, aspect, să respecte și propunerile făcute de comisie pentru anul calendaristic, care înseamnă un an de prag. Și urmează să se califice în această competiție acele autovehicule care au uh, emisii de carbon cât mai reduse. În felul acesta, toți uh, producătorii vor fi stimulați să găsească concepte alternative uh, de uh, combustie. Sistemul de stimul uh, la un moment dat uh, se încheie în anul 2023. Coeficientul de înmulțire este redus în mod progresiv și în 2018 va fi de 2. Deci în clipa de față uh, există instituții care colaborează, comisia și uh, Uh, alte instituții care sunt implicate în testare a autovehiculelor. Sperăm ca uh, să ducă la uh, atingerea obiectivelor. Noi dorim însă ca producătorii până în anul 2020 să aibă o bază de măsurare a obiectivului care să nu se modifice. După aceea urmează ca un nou test, un nou ciclu de testare cu alte uh, repere să fie configurat. Și uh, producătorii de autovehicule trebuie să se implice în activitatea inovativă în ce privește consumul de combustibil, astfel încât reducerile de emisii de bioxid de carbon să uh, poată fi continuate. Până acum în ce privește certificările, nu s-au făcut mari progrese și cred că ar trebui să găsim o abordare de simplificare, de a aplica tehnologiile novatoare în, în, în, uh, în cadrul unor verificări anuale și îmi pot imagina că inovațiile în domeniul ecologic uh, nu uh, vor avea decât un efect limitat Aș vrea să dau un singur exemplu. Îmi pot imagina că un sistem inteligent de navigație uh, să poată fi combinat cu un autovehicul hibrid, iar atunci când uh, traseul este cunoscut uh, și bateria să poată să fie încărcată corespunzător. În ce privește măsurătorile de acest tip, sunt însă destul de sceptic dacă ele vor da roade. Trebuie să vedem și care sunt concepțiile care vor fi acceptate de către consumatori. Tocmai de aceea cred că înainte de 2014 eh, nu este cazul să revizuim proiectul pentru perioada de după 2020. Cred că ar fi mai înțelept ca această revizuire să aibă loc mai târziu. Dar se pune și întrebarea dacă, în ce privește acest obiectiv de reducere a emisiilor de bioxid de carbon, nu ar trebui să avem un bilanț pe plan mondial care să țină seama de consumul de energie. Pentru că nu duce nicăieri dacă vom avea autovehicule Uh, uh, electrice uh, care vor avea baterii care sunt până la urmă încărcate în baza consumului de cărbune. Deci aștept cu interes contribuțiile dumneavoastră, propunerile dumneavoastră de modificare și vom avea după aceea, sunt convins, un dialog intens cu raportorii din umbră. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule Ulmer. O să-i ascultăm acum pe raportorii din umbră și începem cu domnul Perilio de la SND. Social. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să încep prin a-i mulțumi domnului Ulmer pentru raportul prezentat și, de asemenea, pentru faptul că a fost atât de um, ne-a fost de mare ajutor decizând care este calendarul acestei propuneri. Este vorba de un sector, sector strategic care asigură multe locuri de muncă în Uniunea Europeană și care trece mai ales acum pe piața internă printr-un proces de contracție. Ulti, uh, anul trecut, de exemplu, numărul de autoturisme noi vândute a scăzut cu aproximativ un milion. Conform Comisiei, S-a spus foarte clar în comunicarea din referitoare la vânzările de autoturisme că trebuie să venim cu stimulente pentru producția de autoturisme și pentru uh, vânzarea lor, care trebuie să fie de înaltă tehnologie, să consume puțin și să aibă emisii scăzute de CO2 ceea ce ar face ca acest domeniu să fie competitiv. Însă trebuie să ținem seama și de cererea pentru acest tip de autoturisme. Deocamdată, ținând cont de costuri, cererea este foarte mică. Pentru a atinge obiectivele referitoare la emisiile de CO2 pentru 2050, Sectorul de transporturi, care reprezintă 20% din emisii, trebuie să-și aducă contribuția. De aceea, țintele pentru emisii de 95 de grame CO2 pe kilometru pentru 2020, 2050 sunt uh, foarte greu uh, de atins, iar uh, ținta de 50 de grame ar duce către folosirea și îmbunătățirea calității aerului și folosirea unor uh, mai puțin a combustibililor fosili. Avem nevoie de un sistem de stimulente pentru producători, astfel încât producătorii să poată produce autoturisme cu emisii scăzute de dioxid de carbon, dar trebuie să ne asigurăm că, de fapt, obiectivele din propunele nu trebuie văzute ca absolute și să nu avem uh, sancțiuni pentru genul de opțiune pe care le alegem pentru a ne atinge obiectivele. Neutralitatea tehnologică trebuie să fie menținută pentru producătorii de autoturisme, astfel încât să poată să aleagă calea pe care o consideră cea mai bună pentru reducerea emisiilor, ținând cont, firește, și de fezabilitatea tehnologică și de opțiunile pieții în ceea ce privește autovehicolele cu emisii scăzute. În acest regulament trebuie să ne gândim și la protecția consumatorilor. Consumatorii trebuie să primească informații corecte și la timp despre nivelurile de emisii de CO2. Ciclul de încercare, de exemplu, a fost foarte mult criticat pentru că nu avea niciun fel de flexibilitate și nu era reprezentativ pentru abordările reale față de condus. Sistemul acesta ar putea să subestimeze consumul de combustibil și emisiile de CO2 și ar putea să încurajeze tehnologii care nu ar fi realmente mai bune din punct de vedere al relațiilor cost-beneficiu. Apreciem eforturile Comisiei Europene de a duce la elaborarea unui ciclu de, te, de încercare aprobat la nivel internațional. Cred că este vital să existe un asemenea ciclu și să-l avem până în 2014 ca să poată fi pus în aplicare până în 2017. Orice s-ar întâmpla la nivelul comisiei, evaluarea de impact este vitală ca să putem avea o idee apropo de abordarea următoare mai ales în ceea ce privește un regulament de tranziție care să modifice regulamentul aflat în vigoare. Înțeleg că se pot crea probleme astfel pentru unii, mai ales în ce privește ciclul de încercare curent, dar Comisia are propria opinie privind fezabilitatea tabelelor de corelație care reflectă același nivel de reducere. Și cred că aceste noi tabele nu trebuie să ducă la distorsionări ale pieței, creând avantaje concurențiale pentru anumiți producători. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Perilio, Domnul Davis este următorul vorbitor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau în primul rând să mulțumesc uh, realizărilor industriei. Cred că s-au făcut progrese foarte mari în ultimii ani în 2007 și 2008 am dezbătut această problemă și atunci ni s-a spus că s-au realizat foarte multe lucruri care de fapt nu s-au realizat. În practică însă, noi am adoptat o poziție de media emisiilor de aproxim, aproximativ 160 de grame de CO2 pe kilometru când s-au făcut măsuritorile în 2007, iar acum este cam 130 în medie. Sigur, lucrul acesta este util pentru a lupta împotriva încălzirii globale și pentru a vedea ce se poate realiza în sectorul de transporturi, însă este foarte important pentru alegătorii noștri, pentru cetățenii europeni de peste tot care pot avea mașini care costă mai puțin și care nu au trebuit să plătească mai mult în medie pentru aceste noi autovehicule. Ni s-a spus uh, că aceste măsuri uh, care au fost adoptate în trecut vor duce la creșteri substanțiale ale prețurilor mașinilor, ceea ce n-a fost adevărat. Și, bineînțeles, acest lucru s-a întâmplat din cauza mediului concurențial în care lucrează, în care activează acest tip de industria care produce autovehicule și piața se ocupă de acest lucru. Deci s-au făcut progrese multe dar mai trebuie făcute și alte progrese. Și faptul că stabilim niște obiective pe termen lung trebuie să reprezinte niște orientări generale pentru acest domeniu industrial și pentru progresele pe care trebuie să le facă. Am făcut progrese și în ceea ce privește directivele financiare Cred că în 2007 ne-am referit prima dată la cifra de 130 de grame, atunci când uh, s-a vorbit prima dată de reducerea emisiilor la mașini. Am auzit foarte puțină lume care pune sub semnul întrebării acest obiectiv. Se cred că s-a recunoscut că 95 uh, de grame poate fi realizat până în 2020 cu uh, tehnologii convenționale cred că, din cât am înțeles eu, producătorii de piese componente care angajează foarte multe persoane pot să uh, atingă acest obiectiv. Dar au trecut uh, niște ani și trebuie să avem în vedere un nou obiectiv pentru 2025 s-ar putea să ne îndepărtăm de această idee a stabilirii uh, emisiilor uh, la ceava de eșapament dar poate că este ghidul cel mai bun de la care putem pleca. Pur și simplu nu e o chestiune de reducere a emisiilor de dioxid de carbon, ci de fapt beneficiul real este îmbunătățirea eficienței combustibililor folosiți. Părerea mea este următoarea, că o țintă de 70 de grame este, se poate atinge în 2020, cu ideea, cu condiția să se facă o revizuire în 3-4 ani de acum încolo pentru a vedea care este starea tehnologiei. Cât privește creditele suplimentare, eu cred că ele au un rol în continuare. Industria trebuie să primească niște stimulente pentru elaborarea unor tehnologii cu emisii foarte scăzute de dioxid de carbon. Sigur că trebuie bani investiți, sigur că viitorul este nesigur, dar putem să asigurăm, eu știu, uh, instrumente de reglementare care să-i ajute sau uh, împrumuturi nerambursabile însă nu trebuie să ajungem la distorsionarea țintelor de emisie pe care ni le fixăm. Am înțeles că aici s-au făcut niște propuneri provizorii și cred că um, s-ar putea să mergem prea departe. Și dacă ajungem și la problema ciclului de încercare, e o idee greu de înțeles și acolo chiar nu știm dacă putem face progresele pe care ni le dorim, dar uh, în general se spune că uh, reducerile de emisii pe ca, care sunt realizate și care sunt uh, atât de mult uh, făcute publice nu arată, de fapt, condiții, condițiile reale în care sunt conduse acele mașini. Iar industria constructoare de mașini are niște reguli de fixare a acestor obiective, le respectă regulile respective și joacă după regulile jocului, dar uh, când ni se spune că jocul implică, eu știu, eliminarea unei părți a mașinii ca să se facă ciclu de încercare sau uh, faptul că se, uh, eu știu, se învelește mașina într-un fel de înveliș pentru a reduce rezistența vântului, tot felul de asemenea trucuri tehnice sau trucuri simple pentru a ne asigura că performanța mașinii, chiar fără calculator și fără ajutorul calculatorului, este cât mai bună cu putință, se aplică în realitate. Asta înseamnă că noi nu știm adevărul, că acolo are loc o înșelăciune firește că acum se revizuiește la nivel mondial procedura mondială armonizată de omologare a mașinilor. Între timp, în legislația noastră, uh, uh, care, anumite elemente care trebuie revizuite și rog Comisia să revizuiască ciclul de încercare și să definească procedurile care trebuie aplicate cât mai strict cu putință. Cum facem acest lucru? Să vedem ce amendamente s-au uh, înaintat dar cred că ciclul ciclul de încercare ar trebui să fie revizuit și să se reflecte acolo exact cifrele reale pentru a elimina înșelăciunea aceasta, iar legislația noastră să fie mai credibilă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Davis. Da, încercarea și ciclul de încercare al mașinilor poate fi o chestiune foarte importantă. Doamna Harms are acum cuvântul. Mulțumesc! Foarte interesant, stimate domnule Davis, că ne aduceți aminte de momentul în care am discutat cu ani în urmă directiva. Atunci, industria automobilistică a adus uh, argumente uh, legate de ceea ce ne doream noi privind eficientizarea vehiculelor uh, pentru a proteja clima, spunând că ar fi niște proiecte mult prea scumpe și că nu sunt realizabile din punct de vedere economic. Ei bine, trebuie să vedem că a fost fezabil, că nu a fost prea scump și că la câteva luni după ce am adoptat directiva, deja piețele de autovehicule din Europa s-au orientat vis-a-vis -vis de aceste repere. Acum mă întreb dacă la următoarea rundă de discuții privind protecția mediului și emisiile de bioxid de carbon vom reuși um, ca la nivelul Parlamentului European să fim mult mai uh, opaci vis-a-vis -vis de argumentele industriei pentru a susține ceea ce ne-am propus încă din momentul uh, elaborării directivei. Dorim Eh, să îi protejăm pe consumatori și vis-a-vis de vehiculele care nu sunt eficiente. De asemenea, să reducem dependența de importul de petrol, pentru că întotdeauna acesta a fost un obiectiv european și trebuie să ținem seama de contextul mondial. Iar în ce privește protecția mediului, în toamnă vom primi un raport din partea IPCC și nu ne putem permite ca în domeniul mobilității să înregistrăm uh, eșec după eșec. Cred că în dezbaterea între uh, clasa politică și reprezentanții industriei sau a consumatorilor să uh, cedăm în ce privește calitatea produselor uh, industriei europene de autovehicule, pentru că ne dorim ca industria europeană de autovehicule să aibă succes pe piață, pe plan mondial, dar trebuie să fie vehicule uh, care să uh, protejeze mediul înconjurător și uh, cred că tot ce reușim să schimbăm în acest sens va fi o reușită. Trebuie să ne gândim la obiectivele care deja sunt ancorate în directivă, inclusiv în ce privește uh, uh, reducerea de uh, dioxid de carbon uh, până în anul 2020, pentru că uh, până acum uh, nimeni nu a luat în serios uh, acest uh, gramaj 95 de grame emisii de carbon pe kilometru până în anul 2020. După ce colegul Ulmar și-a prezentat raportul, uh, Înțeleg că nu punem sub semnul întrebării acest obiectiv, dar în ce privește supercreditele, lucrurile, încearcă să se dilueze. Eu sper să reușim să atingem totuși acest obiectiv 95 de grame pe kilometru de către flotila de autovehicule din Europa până în 2020. Colegul Ulmar uh, dorește ca supercreditele să fie uh, accesibile unui număr cât mai mare de autovehicule, deci factorul de multiplicare să fie mărit. Dar mie mi se pare că uh, el încearcă să facă și uh, aceste credite să le facă tranzacționabile. Eu nu pot să fiu de acord cu asta, pentru că asta înseamnă să amânăm atingerea obiectivului cu 4 sau 5 ani. Asta contravine Eh, inclusiv obiectivului nostru pentru anul 2025. Eu aș vrea să stabilim și pentru anul 2025 un prag obligatoriu. Iar eh, colegul Davis, din punctul meu de vedere, este deosebit de exigent. El ar vrea eh, un prag de 70 de grame. Eu cred, în numele grupului meu politic, pentru 2025 ar trebui să avem chiar un prag de 60 de grame. Și ar trebui să discutăm inclusiv acest obiectiv pe termen lung, ar fi important pentru că am învățat până acum că ă, asemenea ă, obligativități sunt importante pentru stabilirea unui cadru de dezvoltare pentru industria de autovehicule. În ce privește ciclul de testare, aș vrea să fac de asemenea observație, Cred că trebuie să existe o eficiență a autovehiculelor care să fie reglementată. Dacă reușim să avem un, test, un ciclu de testare îmbunătățit, cred că va fi bine. Există posibilități de ameliorare a ciclului de testare, dar ar trebui să, fie, să devină obligatoriu cât mai repede posibil, să nu tergiversăm uh, discuțiile în acest sens, pentru ca și consumatorii să se poată baza pe ciclul de testare. Deci să ne grăbim din acest punct de vedere, pentru ca în paralel cu directiva să existe și un ciclu de testare ameliorat. Mulțumesc doamnei Harms, domnul Martin Callan. Amen. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, cred că deja am dezbătut în enumărate rânduri despre emisiile mașinilor, dar se pare că este o dezbatere care pasionează și iată-ne din nou implicați în ea. Vreau să mulțumesc domnului raportor pentru acest raport deosebit de bun, bine redactat și salut decizia dumnealui de a respecta propunerea inițială a comisiei. Țintele uh, cu 30 de grame și 95 de grame până în 2020 sunt suficient de ambițioase și industria uh, deși recunoaște că aceste ținte vor fi costisitoare, ele sunt și uh, destul de fezabile. Și să nu uităm că e vorba despre ținte medii pentru întreaga gamă de autovehicule. Însă să nu uităm de toți termenii ecuației. Pe de o parte, este nevoie să se atingă aceste limite, dar pe de altă parte ar trebui să ne asigurăm că și consumatorii doresc să cumpere aceste uh, autovehicule care respectă limitele. E adevărat că cererea s-a modificat și acest lucru a depins și de creșterea prețului la uh, combustibil. Nu mai sunt mulți uh, producători europeni de autoturisme care chiar fac bani, care, care au un profit mare, cel puțin în ultimul timp. În general, uh, cei care produc mașini foarte mari și care oricum consumă mult combustibil um, se descurcă mult mai bine pe piață decât mici producători și uh, știm foarte bine că ne este greu să facem față concurenței din uh, Japonia, Corea sau din altă parte. Foarte mulți dintre fabricanți, de fapt, uh, muncesc în pierdere. Dacă modificăm calendarele, ar fi o mare greșeală, mai ales având în vedere criza economică. Regulamentul a avut drept unic scop să permită atingerea acestor Uh, ținte până în 2020. Și atunci când am discutat pentru prima oară despre ele, ne, dorim să, uh, ne doream să garantăm o certitudine pe termen lung pentru industrie, deci uh, nu are niciun sens să modificăm totul numai după câțiva ani de la intrarea în vigoare a regulamentului. Noi salutăm și sugestia raportorului de a dubla derogarea Comisiei pentru producătorii cei mai mici cel, respectiv cei care produc mai puțin de 1000 de autovehicule pe an. Realitatea este că există în continuare câteva IMM-uri de acest gen în Europa care nu au niciun impact asupra pieței pentru că mm, volumul uh, lor, cota lor parte din producția totală este infimă și trebuie să avem o mm, atitudine responsabilă față de întreprinderile mici. Iar în ce privește derogațiile de nișă, um, mă bucur că raportul este de acord cu menținerea acestor derogări până în anul 2020, pentru că este nevoie de mai mult timp și de mai multă flexibilitate pentru a face față uh, așteptărilor și uh, nevoilor diferite pe care le au producătorii. Acum, ce privește ciclul de încercare, sunt oarecum îngrijorat de către propunerea de a introduce o nouă procedură standard, uh, standard în cel mai scurt timp. Eu cred că ciclul de încercare actual dă rezultate satisfăcătoare. Încă o dată vă atrag atenția asupra uh, riscului pe care îl uh, prezintă schimbarea regulilor jocului în uh, mijlocul perioadei. E adevărat că în funcție de ciclul de încercare pe care îl folosești, obține, obții rezultate diferite pentru autoturisme diferite. De aceea trebuie să fim prudenți atunci când în 2020 se vor stabili noi uh, ținte, poate că atunci va trebui să schimbăm și ciclul de încercare, dar până în momentul respectiv uh, vă recomand prudență. De asemenea, în ce privește clauza de revizuire, care ar trebui să fie amânată până în anul 2017, nu ar trebui să ne fixăm uh, ținte mai uh, ambițioase și să uh, impunem mai multe constrângeri dacă nu suntem siguri că acestea sunt fezabile. Eu cred că trebuie să fim atenți la evoluțiile de pe piață, nu doar europeană, ci și a mondială a construcției de automobile. Eu cred că orice fel de noi ținte ar trebui să fie introduse în urma efectuării unei adevărate valori de impact, în urma comandării unor studii care să arată ca, din punct de vedere tehnologic, care sunt țintele realizabile. Mulțumesc, domnul Calanan. Domnul Rossi încheie lista raportelor din umbră. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Eu am apreciat foarte mult intervenția colegului Calanan și împărtășesc practic uh, pe deplin puncte sale de vedere pentru că am auzit lucruri ciudate. Domnul Pirilo spune că și pe bună dreptate că există um, companii care dau faliment uh, și nu ar trebui să ajungem la un text care până la urmă nu schimbă nimic din condiți- condițiile foarte greu de respectat <clears throat> pentru această industrie, eu cred. Președintele se pare că există o problemă cu interpretarea spre limba engleză. Is it okay? Okay. You can continue, please. E dicevo, il Spuneam, raportorul a trebuit să țină cont de diferitele poziții ale grupurilor uh, politice, însă adevărul este că nu schimbă în mod radical uh, situația negativă uh, care trebuie să-i facă față constructorii de automobile chiar și când se acordă derogări pentru mici uh, producători, mai puțin de 1500 de producători și aceste derogări de nișă, eu nu cred că schimbă mare lucru, pentru că um, chiar dacă există aceste derogări, el nu va avea o rată de profit și o rentabilitate mai mare. Eu cred că noi trebuie să-i încurajăm pe producători să uh, facă investiții în inovare și evident că modelul este foarte diferit pentru mari producători de autovehicule. Și cei care, de exemplu, uh, preferă să uh, mizeze pe autoutilitare care costă mai ieftin și unde marjele de profit nu sunt foarte mari, ei vor fi primii care își vor închide ușile și vor prefera să meargă să fabrice automobile în altă parte. Eu cred că mai toate firmele, inclusiv Fiat, au uh, ajuns la măsuri uh, care au, um, s-au soldat cu pierderea de locuri de muncă și au revizuit contractele colective de muncă. Nu am reușit să reducem emisiile, ci de fapt uh, am redus locurile de muncă. Dacă chiar ne dorim să ajungem la o situație în care în Europa muncitorii din acest sector, ca să nu-și pierde locul de muncă, trebuie să um, accepte salarii din ce în ce mai mici, atunci poate că aceasta este calea. Să tot impunem uh, măsuri drastice pentru reducerea de um, emisii. Cu acest program noi n-am ajuns decât la scăderea salariilor uh, muncitorilor, pentru că uh, Uh, fabricantul repercurtează pe uh, costurile sociale, pe salarii, costurile suplimentare pe care le are de suportat din cauza faptului că le obligăm să producă asemenea autoturisme. Poate că ar fi mai bine să avem o mai bună uh, posibilitate de a folosi faimoasele credite suplimentare, dar eu mă așteptam din partea raportorului la un ton mai hotărât și eventual uh, prelungirea temporară a termenelor pentru aplicarea acestor ținte foarte restrictive. Îmi doresc ca pe viitor să putem să discutăm despre aceste situații care sunt uh, uh o adevărată uh, povară pentru sectorul industrial. Și uh, nu e ca și și să nu uităm și de toți uh, cei care sunt direct în legătură cu construse de automobile, cei care uh, um, uh, fac pie piesele de schimb sub ansamblurile, cei care se ocupă de tapiserie, cei care ale culorile și așa mai departe. Noi vrem să reducem costul final al automobilelor, dar asta duce la condiții de muncă care se aseamănă cu sclavia sau, în tot cazul, sunt oameni care muncesc cu salarii foarte mici. Și dacă se poate, aș vrea să cer raportorului, da, știu că nu noi putem să dictăm statelor ce se facă, dar ar fi bine să spunem că pentru a favoriza folosirea automobilelor electrice, ceea ce este un lucru bun, nu-i așa, ar trebui să invităm statele membre să instaleze stații de reîncărcare pentru automobile electrice, pentru că altfel cine va cumpăra o mașină pe care nu o poate uh, încărca? Mulțumesc. Thank you, Mr. Rossi. Um, I... Mulțumesc, domnule Rossi. Am acum o listă uriașă de vorbitori, 11 oameni și suntem în întârziere, deci vă propun câte două minute pentru fiecare vorbitor. Doamna Grostet. Page, Mr. Parnio, Mr. Kramer, Mr. Lise, Mrs. Westlund, Mr. Schlitter, Mrs. McGavin, Mr. Florence and Mr. Saber. Um, and I would like to finalize that list by now. Then Mr. Acum aș vrea să închei lista și are cuvântul doamna Grostet pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Consider că raportul colegului nostru se îndreaptă în direcția cea bună, confirmând obiectivul de 95 de grame pentru 2020 și incluzând parametrii foarte reali. dar trebuie să ne gândim la revizirea reglementării pentru perioada după 2020 și la aceste credite suplimentare. În ce privește creditele, în raport se vorbește despre faptul că trebuie incitați producătorii să investească în tehnologii care vor reduce emisia de dioxid de carbon. Însă propunerea dumnealui este suficient de complexă și nu este neutră din punct de vedere tehnologic, pentru că doar anumite categorii de autovehicule uh, novatoare ar fi uh, eligibile. Deci eu cred că trebuie să depunem amendamente pentru a echilibra situația. Apoi, în ce privește revizuirea reglementării de după anul 2020. Mi-aș dori să primesc precizări din partea colegului Ulmer, deoarece se spune că se prevede o revizuire a regulamentului și în raportul dumnealui spune cel târziu pe 31 decembrie 2017, ceea ce înseamnă că această revizuire ar, trebui, ar putea să aibă loc chiar înainte de 2017 și eu nu-mi doresc acest lucru. Trebuie să așteptăm ca ciclul de testare să fie definit să avem primele evaluări și știm că penetrarea tehnologiilor pe piață uneori este foarte lentă și ar fi păcat să uh, um, um, aducem atingerea acestor obiective făcând o revizuire a reglementărilor prea pripită. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, domnul Joe Linen. Cred că ar trebui să eliminăm o neînțelegere. Ceea ce facem noi aici nu este menit să pedepsească industria de autovehicule sau să o dezavantajeze. Din potrivă, am încercat să uh, menținem industria de autovehicule europene într-un top al uh, competitivității și inovațiilor. Uh, și uh, sudcoreenii și japonezii uh, sunt interesați de producția de autovehicule și o să apară și din partea lor produse uh, perfecționate. Eu cred că o legislație tot mai ambițioasă în anii următori ar trebui să fie un ajutor pentru industria de autovehicule și nici de cum o acțiune în dezavantajul lor. O serie de colegi uh, au vorbit aici ca și când noi am vrea să pedepsim industria de autovehicule. Când am stabilit în 2008 un prag de emisii, a existat aceeași rezistență, dar realitatea astăzi dovedește că industria de autovehicule este mai bună decât ceea ce ne-am imaginat noi că se va putea realiza. Și în anii următori acest proces va continua, pentru că trăim într-o epocă a tehnologiilor de vârf. Noi uh, conducem autovehicule care au apărut uh, acum 100 de ani pentru prima dată, dar au cunoscut o îmbunătățire perpetuă. Uh, descoperirile vremurilor noastre trebuie să fie destinate deceniilor următoare, iar noile tehnologii trebuie să uh, pătrundă și să aibă șanse de pătrundere pe piață pentru a garanta existența industriei de autovehicule. Este tehnica de uh, construcție a bateriilor, uh, tehnica hibridă care trebuie să fie promovată. Deci eu sunt favorabil unor obiective cât mai ambițioase, inclusiv pentru anul 2025. Parțial chiar aș spune că există o așteptare la nivelul producătorilor de autovehicule, iar în ce privește stimulentele, aceste bonusuri, uh, creditele, eu cred că factorul 3 este mult prea um, mare și diluează, de fapt, obiectivul inițial. Președintele, mulțumesc, domnule Leinen. Doamna Lepaj. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu cele spuse de Joe Leinen. Important este să existe o dezvoltare economică pentru acest sector și ca această dezvoltare să fie durabilă și să uh, atingem aceste obiective de reducere a emisiilor. Așadar, cred că este absolut indispensabil să existe obiective ambițioase care să corespundă unei realități clare, adică a, să facem astfel încât coeficientul de repartizare a efortului să răspundă regulilor concurenței dintre întreprinderi. Iată de ce apăr mai degrabă ideea de a folosi amprenta la sol decât uh, masa folosită de comisie. Cred că trebuie să avem un obiectiv ambițios și este indispensabil să fixăm încă de pe acum ce se întâmplă după 2020. Așa cum spuneam și ieri, pentru acest sector industrial trebuie să existe vizibilitate pe termen lung, deci clauza de revizuire trebuie amânată până în 2017. Trebuie să fim foarte prudenți încât să nu apară distorsiunea ale pieței și să nu apară un obiectiv contrar celui pe care îl urmărim. Trebuie să avem un obiectiv uh, real, transparent, adică să avem datele cele mai precise, cele mai recente, 2009 și nu 2006 și să revizuim problema testului astfel încât să se corespundă realității atât pentru a informa pe cumpărători și utilizatori, cât și pentru a satisface obiectivul esențial și anume reducerea gaze, emisiilor de gaze cu efect de seră. Mulțumesc foarte mult, doamna Lepaj. Domnul Parniu, două minute. Domnule președinte, stimați colegi, cred că este important ca uh, în această propunere de regulament uh, să nu uităm ce suntem pe cale de a discuta. Adică aceasta nu este o pedapsă pentru industria constructoare de automobile, ci este un atu, un atu care va permite acestui sector industrial să lupte să protejeze consumatorii în ansamblu și să lupte și împotriva încălzirilor de climă, dar de asemenea să poată găsi soluții ca astfel încât mâine să putem construi mașini curate, ecologice. Această propunere de regulament trebuie să asigure egalitatea, echitatea pentru toți constructorii de automobile, mai ales după 2020. Am câteva observații. În primul rând, dorim ca pentru 2020 și modalitățile de repartizare a eforturilor între constructori să fie, să se bazeze pe un criteriu de utilitar și anume amprenta la sol, coeficientul de repartizare a efortului trebuie să poată fi calculat pe baza datelor disponibile din parcurile auto cele mai recente, fie cele din 2009, nu din 2006, iar după 2020 dorim să existe un obiectiv identic pentru emisiile de CO2 pentru toți constructorii. De aceea doresc și eu doresc ca o clauză de revizuire în 2014 și nu în 2017. Iar în concluzie, nu sunt în favoarea cererii de a prelungi creditele suplimentare, așa cum cere raportorul. Mi se pare că astfel s-ar dilua mecanismele puse în practică și ar fi diluate față de obiectivele pe care ni le-am fixat pentru 2020. Mulțumesc! Mulțumesc, Roger Kramer. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că domnul Ulman ne-a făcut o propunere cu care se poate lucra foarte bine. Există o serie întreagă de argumente pe care le-a propus și el spre dezbatere și care au fost menționate și de către colegi. În ce privește autovehiculele utilitare care mă interesează pe mine ca raportor, nu există o legătură directă între um, acest prag de emisii de bioxid de carbon și șansa autovehiculelor pe piață. Uh, eu cred că cei care sunt campioni uh, în ce privește bioxidul de carbon uh, sunt produși de către o industrie care are cele mai mari dificultăți în clipa de față pe piață. Deci, uh, există deja, am impresia că o limită fizică care a fost atinsă în ce privește ceea ce este fezabil. Eh, Iolainen, ai dreptate. Eh, motorul de combustie a fost eh, inventat încă acum 100 de ani, dar acest lucru este valabil inclusiv pentru motorul electric. Și totuși el nu a avut mari șanse pe piață și nici în clipa de față nu cred că marea schimbare tehnologică va veni într-o perioadă scurtă în această trecere de de la uh, benzină, uh, motorină spre motorul electronic. Deci trebuie să ne gândim că tot ceea ce putem noi face astăzi uh, sunt mai degrabă niște uh, gesturi politice, sigur că putem spune să atingem la un moment dat un prag de 70 de grame, de 60 de grame, dar nu știu dacă tehnicile care în clipa de față sunt realiste vor putea atinge aceste praguri. Deci trebuie să ne gândim că în legătură cu toate legislațiile eh, care există pe plan mondial în ce privește emisiile de bioxid de carbon, noi în Europa avem pragurile cele mai ambițioase. Statele Unite, California, Corea de Sud eh, nu, nu eh, sunt la fel de Uh, stimulate. Eu cred că mai există și această relație între stimulentul și sancțiunea pe care le impunem pentru a avea un raport echilibrat. Mulțumesc. Peter Lize. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc lui Thomas Ulmer pentru proiectul său de raport. Constituie o bună bază de uh, lucru ar trebui să sprijinim multe dintre propuneri. Eu cred că ar trebui să recunoaștem aceste supercredite ca stimulente, dar eh, sigur că putem stabili o prag limită eh, și din acest punct de vedere. Două lucruri sunt foarte importante din punctul meu de eh, vedere. Ciclul de testare. Ieri am discutat intens despre carnea de cal. Ei bine, test, ciclul de testare pentru autovehicule seamănă cu uh, uh, introducerea cărnii de cal uh, în uh, loc de carne de vită în lasagna. Există un ciclu de testare care este uh, elaborat la nivelul Uniunii Europene, dar ca toți cei care conduc un autovehicul știu că valorile uh, nu corespund este de fapt o inducere în eroare a consumatorului uh, și eu cred că ciclul de testare cu care se operează acum trebuie să fie verificat. Și mă supără foarte tare că vorbim de ani de zile despre asta fără să se schimbe ceva. Există o înșelare pe față a consumatorului. Un alt element, uh, obiectivele pe termen lung. Eu sunt uh, pentru introducerea unor obiective pe termen lung încă de pe acum. Nu vreau să ajungem în situația uh, de a ne confrunta cu lucruri uh, care, conform experienței, se repetă. Stabilim ceva într-un acord și uh, nu se respectă sau se spune acum este prea târziu, nu va putea fi respectat obiectivul pe care ne-l propunem. La fel, ni se va spune și peste 5 ani, acum e prea târziu, altă dată. Deci trebuie să stabilim și niște repere pe termen lung. Mulțumesc, domnule Lise, doamna Vestlund. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. E ușor să ajungem la niște discuții foarte tehnice când vorbim despre tehnologiile de a reduce emisiile, dar trebuie să nu uităm de ce facem acest lucru. Trebuie să reducem emisiile de gaze cu efect de seră. Sectorul transporturi produce o mare parte din emisii, de aceea sectorul transportului trebuie să-și reducă emisiile. Dacă ar fi să continuăm să conducem mașinile, ar trebui să avem emisii mai scăzute la fiecare mașină ca să putem conduce în continuare. Cred că uh, ținta de 95 de grame a fost uh, o decizie foarte bună. Iar industria producătoare de automobile au spus că nu va funcționa și funcționează foarte bine, după cum am văzut. Și este un instrument foarte important. Poate că nu e perfect, dar e important. Cred de asemenea că trebuie să avem obiective pe termen lung. Înțeleg argumentele pe care le auzim, că trebuie revizuit ciclul de încercare, dar trebuie să avem niște obiective teoretice pe termen lung pentru a duce la apariția unui nou ciclu de încercare. N-are sens, după părerea mea, să nu stabilim niște obiective pe termen lung, iar în momentul în care apare nou ciclu de încercare, să ne propunem niște obiective pe termen lung, iar industria să spună nu, nu avem timpul necesar Obiectivul pe termen lung este important pentru producători, dar este important și pentru noi, cei care încercăm să sprijinim și să protejăm mediul. Cred că este foarte important să protejăm excepțiile pentru micii producători. Există motive sociale pentru a spune uh, că o mașină mare are emisii mai mari decât o mașină mică. Dar dacă vrei să-ți cumperi o mașină sport uh, nemaipomenită, de ce să nu plătești pentru emisii? Deci cred că nu trebuie să avem excepții. Mulțumesc, domnul Carl Schlitter. Spun același lucru pe care l-am spus și ieri pentru utilitarele mici. Uh, dacă vrem să vindem mașini în viitor, trebuie să fie eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil. Majoritatea se vând în India și în China și acolo nu o să plătească nimeni excesiv pentru combustibil. Deci, dacă vrem așa ceva, trebuie să facem ceva ținta pentru 2025 a fost de aproape, pentru 2015 a fost aproape atinsă. Deci cred că trebuie să avem obiective mai stricte. Dacă nu facem aici aceste reduceri de costuri, trebuie să facem lucrul acesta mult mai scump în altă parte toți producătorii de autoturisme sunt pe cale de a îndeplini țintele. Franța și Italia sunt deja sub 130 de grame. Deci ținta de 95 este slabă, avem nevoie de o uh, țintă mai bună pentru 2025, 60 de grame. Cred că este se poate fi atinsă de toți producătorii de macini. Credite suplimentare. Dar de ce credite suplimentare pentru standarde super relaxate tehnologia înseamnă niște standarde mult mai dure. Nimeni nu are nevoie de aceste credite suplimentare pentru a atinge niște standarde relaxate. Deci dacă sunteți în favoarea sistemului european de inovație, ar trebui să vreți standard, superstandarde și nu supercredite. credite și dacă pornim de la scandalul cărnii de cal, de ce să permitem un ciclu de încercare care este de fapt o minciună, o escrocherie? 20-30% emisii mai mari. Cam asta se întâmplă când cumperi o, mar- o mașină. Și se propune acum amânarea aplicării acestui nou sistem până în 2021. De ce să-i păcălim în continuare pe consumatori? O fraudă. Haideți să ne oprim. Vă rog Comisia să puneți uh, la punct un nou ciclu de testare și o să adoptăm atunci standardele. Mulțumesc! Doamna McGavin are cuvântul acum. Mulțumesc foarte pe scurt. Susțin pe toți cei care au spus că trebuie să avem o țintă dincolo de 2020. Uh, lumea se plânge că n-au timp pentru a atinge aceste ținte. Haideți să nu amânăm uh, fixarea unei asemenea tinte. Joe Lannon spunea foarte bine că firmele constructoare știu exact cum, cum stă problema tehnologică și ce se poate face. Nu mai știu uh, dacă Peter Lise sau altcineva s-a referit la ciclu de încercare. Hai să ne gândim din punct de vedere al consumatorului. Am vrut să cumpăr o mașină nouă și am încercat să fac niște comparații privind emisiile de CO2 la diverse vehicule. E bine, nu se poate face acest lucru pentru că analizezi cifrele prezentate de cei care vând mașina comparate cu ce spun experții, dar alții spun că în lumea reală, de fapt, emisia este mai mare cu 30 de grame sau 40 de grame. Deci cum o să aibă lumea încredere în sistem? Și de ce să mai plătească și un preț în plus pentru a cumpăra aceste mașini? E o sumă foarte mare și am analizat prețurile față de mașinile electrice sau hibride din Statele Unite, noi plătim mult mai mult în Europa. Deci ca să poată să le cumpere, oamenii trebuie să știe adevărul. Este o chestiune urgentă care nu poate fi amânată până la calendele grecești. Mulțumesc! Domnul Florenț are cuvântul. Oh, mulțumesc foarte mult, mulțumesc lui Thomas Ulmer, îi mulțumesc în mod deosebit pentru că nu uh, va ține seamă de propunerile domnilor Kellenen și Rossi care ne-au spus povești și până acum. Eu cred că raportul său uh, merge în direcția cea bună, iar visul legat de cei 95 de grame doresc să le explic domnul Kellenen nu a reușit să impună atunci când a lucrat la un raport această limită. Noi am încercat să fim mai restrictivi. Cine dorește să uh, cruțe industria uh, de autovehicule din Europa, de fapt, uh, îi dăunează mai mult decât o ajută. Eu cred că propunerile lui Jo Leinen sunt um, cele uh, realiste, pentru că trebuie să îndemnăm industria specializată să recurgă la cele mai performante tehnologii pentru a avea șanse pe piață. Și de aceea eu vă propun că în ce privește supercreditele să punem obiectivul de 2 grame, uh, pentru că uh, atunci cred că instrumentul supercredit uh, va avea un rost, altfel nu. Eu cred că pe termen lung, da, trebuie să stabilim un prag, dar nu rezultate bătute în cuie, să încercăm să fim ă, mai flexibili, să stabilim două limite. Ă, eu cred că dacă există aceste, această marjă de mișcare, cred că toți producătorii de autovehicule vor încerca să atingă pragul cel mai ambițios. Iar în ce privește ciclul de testare, ei bine, cei care uh, apără actualul uh, ciclu de testare, dacă ar dori să-l explice propriilor copii cum funcționează, cred că și copiii vor spune este stupid. Mulțumim domnului Florenț. Domnul Zeber. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că protecția mediului trebuie să fie cât mai eficientă și în același timp trebuie să ne gândim că și industria noastră de autovehicule trebuie să se mențină pe piață într-un context de competitivitate globală. Eu cred că tehnologiile care sunt folosite în clipa de față parțial au 100 de ani. Deci să ținem seama de realități nu cred că prin pragurile pe care le stabilim noi vom putea declanșa o schimbare radicală pe plan tehnologic. Trebuie să ne gândim, ne dorim eficiență din punct de vedere al emisiilor de bioxid de carbon, ne dorim autovehicule um, care să um, meargă mai repede sau să fie mai silențioase, să vedem care sunt de fapt obiectivele uh, centrale. Este clar că uh, reperele pe care le stabilim noi trebuie să fie neutre din punct de vedere tehnologic. Eu cred că astfel trebuie să gândim pragurile noastre. Iar în ce privește ciclul de testare, dacă aici înăsprim valorile, trebuie să ne gândim până la urmă care sunt pragurile care vor putea fi atinse cu valorile modificate în ciclul de testare. Uh, nu este adevărat că există o uh, neutralitate a costurilor pe care noi o provocăm. Este greșit. Deci dacă înăsprim anumite prevederi, aceste autovehicule produse în Europa care vor ține seama de aceste repere vor fi mai scumpe ca atare, uh, vor crea o problemă pentru consumatori. Trebuie să acționăm echilibrat pentru că nu putem cere consumatorilor din Europa să plătească mai mult pentru un autovehicul decât în alt loc din lume. Mulțumesc domnului Seiber. Doamna Oconi, ultima intervenție. Merci, euh, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt ultima care ia cuvântul. Foarte multe lucruri au fost spuse deja despre obiectivele pe termen lung și ciclul de testare. Ca atare, eu vreau doar să adaug că raportul domnului Ulmer ne permite să găsim un bun echilibru între protecția mediului și protecția industriei. Vreau doar să reamintesc următoarele lucruri. Industria automobilă face față concurenței mondiale și acest lucru are consecințe notabile. Avem nevoie, prin urmare, de o legislație responsabilă. Așa cum a spus și Richard Zeber, avem norme care se suprapun și, prin urmare, multe companii întâmpină dificultăți să investească în inovare din cauza incertitudinii pe plan juridic, de aceea trebuie să fim foarte atenți. Cred că raportul poate să fie îmbunătățit dar, în ansamblu, s-a ajuns la un echilibru între, cum spuneam, protecția mediului prin reducerea gazelor cu efect de seră și protecția industriei și să nu pierdem nici când din valoare acest lucru. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Oconi! Știam că se vorbește de cai putere în industria automobilă și acum uh, vorbim despre carnea de cal. Mă îndrept privirea către domnul Owen de la Comisia Europeană. Doriți să luați cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Mi-ați luat uh, cuvânt, vorbele din gură. Vorbim de cai putere, de scandalul cărnii de cal, Uh, și vă mulțumesc că ați început în felul acesta. Vreau de asemenea să-i mulțumesc domnului Ulmer pentru raportul foarte cuprinzător Vreau, uh, eu știu, îmi place faptul că domnul Davis a felicitat industria uh, producătoare de automobile. Vă aduceți aminte că acum câțiva ani acordurile acelea voluntare nu au dat rezultate, dar uh, de când există legislație obligatorie s-a redus de la 160 la 135 în 2011 și probabil va îndeplini ținta dinainte de 2015, ținta aceea de 130 de grame. Avem niște rezerve apropo de propunerile făcute de domnul Ulmer în raportul domniei sale. În principiu mă refer la creditele suplimentare. Multă vreme, multă lume a spus că trebuie menținută ținta de 130 de grame și ținta de 95, 95 de grame și nu trebuie să le slăbim. Dar nu cred că aceste credite suplimentare trebuie să slăbească aceste ținte. 130 de grame pentru 2015. Aceasta va fi afectată pentru că bancabilitatea va fi permisă la momentul respectiv și se introduce un nou criteriu de calculare a creditelor suplimentare. 40 de kilometri pentru puterea electrică. Deci modifică condițiile în care funcționează producătorii de autovehicole ziua de astăzi. La fel, ținta de 95 de grame este afectată până la 15%. 100, peste 100 și ceva de grame, ținând cont de bancabilitatea permisă. Lucrul acesta nu este o cale bună de urmat. Ne preocupă oarecum problema creditelor suplimentare propuse. Credem că în perioada dintre 2020-2030, dacă statele membre sau 50% din statele membre își ating ținta, uh, înseamnă încă 125 de milioane de CO2 care ajung în atmosferă în această perioadă. Multă lume s-a referit și la ciclul de încercare și cred că trebuie să fie foarte clar ce vorbim aici. Noi am propus că dacă apare un nou ciclu de încercare, adaptăm cifrele, găsim niște factori de corelare pentru a ne asigura că obiectivul de 95 de grame nu, este, nu devine mai strict decât este și noi am fost foarte transparenți în propunerea noastră. Comisia ar putea în 2014 să propună procedura mondială armonizată de omologare a motoarelor utilitare ușoare, ceea ce ar fi uh, foarte util pentru consumatori. Poate această procedură mondială e mai reprezentativă, pentru că, de fapt, sistemul uh, curent, nou ciclu european de condus, este destul de vechi și uh, raportarea emisiilor și economiile de combustibil uh, sunt mai ușor de raportat cu, nou, uh, cu noua procedură mondială și nu dezavantajează, nu-i dezavantajează pe producători. S-a menționat, unii vorbitori au menționat derogarea pentru volumul mic și noi ne-am propus să mărim cifra de la 500 de automobile la 1000 de automobile. Înțeleg foarte clar că trebuie ca aceste firme mici să fie mai uh, relaxate, dar ele nu sunt chiar uh, mici dacă ne gândim la mărcile respective, Lotus uh, sau Alpino în Germania, asta nu sunt deloc mici producători trebuie să ne gândim foarte bine. Acum, clauza de revizuire. Am auzit cu toții că e nevoie de ce siguranță de planificare, care trebuie să apară cât mai repede pentru ca producătorii să aibă timpul necesar să facă adaptările în parcul de mașini e nevoie de 5-6 ani pentru a proiecta uh, o nouă mașină sau încă vreo 10 ani pentru a proiecta un nou uh, motor. Și asta reiese din uh, studiul de impact dacă e să ne gândim la niște ținte pentru perioada de după 2020. Știți că vrem foarte bine să avem o consultare comună și uh, ca să putem să uh, trecem la procesul de revizuire după 2014 și să nu-l amânăm. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Owen. Și acum o să dau cuvântul raportorului, domnul Ulmer, să tragă concluziile. Mulțumesc, domnule președinte. Mă voi referi la câteva aspecte foarte pe scurt. Eu cred că noul proiect nu trebuie să fie privit ca o sancționare a industriei, ci ca un mijloc de stimulare a evoluției tehnologice pentru a ne îndepărta de la uh, emisiile de carbon care dăunează mediului. Iar în ce privește supercreditele, uh, Ehm, există, într-adevăr, o logică în a spune să eh, nu existe un eh, prag atât de ridicat, dar să ne gândim că doar 12 eh, milioane de autovehicule sunt producția nouă anuală în Uniunea Europeană. Iar eu cred că noi trebuie să ne gândim că reprezintă un procentaj mic al întregii flotile de autovehicule din Europa. Deci, noi dorim să stimulăm industria pentru ca ea să acționeze mai ambițios în ce privește performanța tehnologică. Deci vom vinde doar cu 10% mai multe uh, autovehicule noi pe plan global decât uh, facem uh, acum, deja va fi o evoluție foarte pozitivă. Și uh, de fapt, ă, ne dorim ca emisiile și valorile emisiilor de carbon să fie chiar sub 130 ă, de grame. Noi uh, nu cred că intervenim masiv în ce privește uh, fluxurile tehnologice și eu cred că uh, nu greșim. Modificarea ciclului de încercare, de asemenea, trebuie să-l avem în vedere. Comisia cred că va încerca să se mențină pe poziții realiste. Eu cred că trebuie la un moment dat totuși să ajungem atunci când achiziționăm un autovehicul să știm exact cât consumă el la un număr de kilometri. Eu cred că Ceea ce am propus până acum uh, s-a dovedit că este fezabil, iar în ce privește obiectivele de după 2020, eu cred că va trebui să fie pragul cel mai ambițios pe plan global, pentru că uh, noi trebuie să lăsăm uh, o mișcare de acțiune evoluției tehnologice um, să vedem dacă până la urmă opțiunile se vor îndrepta în favoarea autovehiculului cu motor electric sau hibrid sau care va fi soluția. Deci am trecut în revistă câteva din subiectele dezbateri. Doar cuvântul folosit de doamna Harms, că este o propunere nerușinată, m-a deranjat. Președintele, mulțumesc, domnule Ulmer. Încheiem aici discuția. Până luni, 25 februarie, pot fi depuse amendamente și vom analiza amendamentele pe 21 martie, iar votul în Comisia Envy va fi 24-25 ă, aprilie. Probabil că raportul va ajunge să fie votat în plen în iunie anul curent. Trecem acum la punctul 10 de pe ordinea de zi. Este vorba despre studiile clinice. Cei care doresc să părăsească sala sunt rugați să o facă în liniște și dau cuvântul doamnei Vilmot, raportoarei. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc Comisiei, președinției Consiliului și raportorilor din umbră pentru colaborarea excelentă de până acum. Cred că e cam zgomot, spune vorbitoarea. Toți au dorit să ajungem la un acord cât mai curând cu putință pentru acest uh, instrument legislativ foarte important. Toate părțile interesante uh, spun că legislația curentă trebuie să fie revizuită urgent. A scăzut numărul de studii clinice care se fac în Europa în ultimul timp. Președintele, vă rog să părăsiți încăperea în liniște. Continuăm dezbaterea. Vă mulțumesc, doamna Wilmot, aveți cuvântul. Între 2007 și 2011, numărul studiilor clinice făcute în Uniunea Europeană a scăzut cam cu 25% ceea ce înseamnă consecințe economice foarte grave și împiedică progresele în domeniul medicinei în detrimentul pacienților. Trebuie să ne asigurăm că Europa are un rol conducător în cercetare. De asemenea, trebuie să promovăm cercetarea universitară și dezvoltarea medicamentelor, elaborarea medicamentelor pentru bolile rare. În același timp, trebuie să avem un rol conducător atât în ceea ce privește transparența, cât și siguranța pacienților, în interesul public și în interesul științei Salut uh, multe aspecte ale propunerii Comisiei și mă voi referi în primul rând la aceste aspecte. Comisia a propus un regulament și nu o directivă. Cred că diversele legislații puse în aplicare în Uniunea Europeană a făcut ca aceste studii clinice transfrontaliere să fie foarte scumpe și greu de pus în aplicare, mai ales dacă vorbim de uh, boli rare cu uh, populații de pacienți foarte mici, ar trebui să le putem face transfrontalier. Autoritățile de reglementare au în față așteptări foarte mari, dar aceste studii au devenit din ce în ce mai scumpe și este foarte adevărat că avem un calendar uh, foarte ambițios, însă se bazează pe bunele practici din Uniunea Europeană și poate fi realizat. Sigur, există această preocupare legată de calendar, multe state membre doresc să le lungească, și sper să ajungem până la urmă la un compromis bun. Din acest motiv trebuie să ne asigurăm că poziția noastră de negociere este foarte puternică pe această chestiune una din ideile pozitive este portalul Uniunii Europene. Sponsorii trebuie să facă doar o singură cerere de aprobare, lucru care va fi foarte benefic pentru cei care se ocupă de bolile lare. Mă, rog de a, mă refer de asemenea și ă, la studiile cu intervenție redusă, care sunt importante. În momentul în care se reduce birocrația, este important ca siguranța pacienților să fie principala noastră preocupare. Propunerea Comisiei conține o serie de măsuri care sunt, pe care le susțin referitoare la securitatea și bunăstarea pacienților, iar implicarea lor este, trebuie să fie foarte activă. În uh, studiile clinice în țările în curs de dezvoltare. Mă refer la, la studiile care se fac în țările terțe. Trebuie să ține cont de legislația din Uniunea Europeană, dar trebuie să existe și o serie de orientări generale în ce privește etica la nivel internațional. De asemenea, salut prevederile referitoare la inspecție, iar una din cele mai bune propuneri făcute de comisie uh, pe care Parlamentul trebuie să o apere este cea a Sistemului Național de Indemnizare. De ce este important? Pentru că uh, eu știu, costurile de asigurare pentru foarte multe studii sunt astronomice, ceea ce ar putea împiedica studiile la nivel universitar, la nivel uh, academic, mai ales în bolile rare. <clears throat> Costurile asigurării par să fie disproporționate față de ceea ce se cere. Iar uh, sistemul acesta nu ar duce la costuri foarte mari pentru statele membre și ar da și un exemplu bun apropo de modul în care funcționează foarte bine în Danemarca, de exemplu, și în alte țări acum sunt și câteva schimbări pe care mi le doresc. În primul rând doresc modificarea definițiilor. Părțile interesate n-au înțeles foarte bine Eh, definițiile date de, pentru studii clinice și trialuri clinice. Acești termeni sunt sinonimi și sunt folosiți la nivel internațional ca sinonim. Deci eu propun schimbarea definiției de studiu clinic și să o înlocuim cu studiu privind un medicament. Ne-am gândit foarte mult și după multe discuții mi s-a părut că este cea mai bună cale de a face un pas înainte. De asemenea, dacă mă gândesc și la relevanța acestor studii, și aici trebuie făcute schimbări, pentru că se fac pe populații de pacienți care nu reflectă neapărat diversitatea segmentului de populație. De exemplu, femeile sunt subreprezentate, deci nu vedem exact cum afectează anumite boli anumite femei. Sau persoanele în vârstă sunt expuse pentru că și la ei apar de foarte multe ori cele mai multe complicații. Uh, relevanța unei populații trebuie să fie uh, evaluată când se aprobă un studiu clinic și nu e vorba numai de persoane între 40 de ani, când medicamentul urmează să fie folosit la o populație de peste 50 de ani. Iar acum chestiuni mai controversate, și anume Comitetul de Etică, Comisia de Etică, s-au spus foarte multe lucruri despre Eh, Comisia de Etică. În presa germană s-a vorbit foarte mult. Comisia a încercat să evite chestiunea Comisiei de Etică pentru că viziunile sunt diverse în Europa. Trebuie să înțelegem că, de fapt, Comisia nu vrea să aibă o atitudine prescriptivă. Comisia de Etică însă are un rol foarte important pentru că autorizează studiile clinice și garantează siguranța pacienților. Lucrul acesta reiese din raportul meu, atât la partea 1 cât și la partea 2. De asemenea, propun să existe o platformă în care comitetele de etică din toată Europa să poată să lucreze împreună și să schimbe bune practici. Multă lume a cerut acest lucru și cred că este o, o cale pozitivă, un pas pozitiv transparența, transparența rezultatelor este de fapt uh, lucrul cel mai important din raportul meu. Pentru că fapt, lipsa de transparență a dus la reducerea încrederii în medicină și medicamente. Pentru trebuie verificate rezultatele și trebuie să vedem că ele au rezultate sistematice. De multe ori, rezultatele unor studii clinice uh, eșuate nu sunt publicate și ar trebui să fie publicate ca să vedem ce se întâmplă că aceste studii se fac de mai multe ori până când ajung la cunoașterea publicului și de foarte multe ori sunt chiar periculoase. Iar în ce privește transparența, Comisia propune o bază de date unde să existe informații despre toate studiile, fie ele eșuate sau nu. După părerea mea, Uh, un simplu rezumat făcut de sponsor nu este suficient și poate să fie și înșelător. Uh, sponsorii trebuie să publice un raport clinic, un raport privind studiul clinic complet. Există orientări generale, internaționale, despre aceste rapoarte privind studiile clinice care descriu cum trebuie să arate un asemenea raport. Mulți sponsori au pregătit asemenea rapoarte uh, pe care le folosesc în momentul în care cer autorizarea de piață, sunt, prezintă rezultatele mult mai bine, ele pot fi analizate de către cercetători independenți, pacienții pot să hotărască să participe la asemenea studii clinice, dar nu să ajute o anumită companie farmaceutică, pacienții fac acest lucru pentru el. Iar transmiterea rezultatelor ar duce la accelerarea acestor cicluri de producere a medicamentelor care salvează viața. În ceea ce privește protecția datelor personale, bineînțeles, pacienții trebuie să fie anonimi. Informațiile comerciale confidențiale nu vor fi prezentate în asemenea documente și dacă sponsorii nu își îndeplinesc uh, responsabilitățile privind transparență, statele membre trebuie să impună amenzi. Ă, am încredere în faptul că, de fapt, Comisia va fi de acord că trebuie să îmbunătățim transparența. Aștept cu nerăbdare să discutăm ă, astăzi și să văd care sunt opiniile dumneavoastră și doresc să mă susțineți în viitor. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamnă Wilmot. Trecem la raportorii din umbră și începem cu Filip Juvin de la PP. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie mai întâi să salut calitatea proiectului de regulament al Comisiei și calitatea raportului doamnei Wilmot. Așa cum s-a spus deja, Comisia a ales să propună un proiect de regulament. Termenele s-au scurtat, unii spun chiar prea mult. Personal, cred că aceste obiective pot să fie atinse și e foarte important să ne grăbim pentru ca studiile clinice să continue să fie efectuate în Europa. Portalul unic, iată o altă idee foarte bună și sunt de acord în mai multe privințe cu doamna Wilmot, ca de exemplu faptul că trebuie să reintroducem uh, comisiile etice și comitetele de etică, mai bine zis, și să avem o bună definire a acestora. Ele sunt indispensabile. Sunt de asemenea de acord cu faptul că trebuie să existe o platformă europeană a acestor comitete de etică. Și dacă îmi dați voie, aș vrea să insist asupra trei puncte care pentru mine sunt deosebit de relevante și unde încă este nevoie de discuții. Mai întâi, categoria pacienților care sunt implicați în aceste studii clinice. De ceva timp s-a spus că regulile trebuie să se adapteze riscurilor pe care le implică cercetarea. Ori, această noțiune apare în proiectul de regulament, deoarece Comisia vorbește despre aceste uh, studii clinice cu intervenție redusă. Poate să pară o idee bună, dar există două elemente în aceste definiție care nu mă satisfac. Comisia vrea să împartă studiile clinice în două categorii, cele cu intervenție redusă și cele care nu sunt cu intervenție redusă. Ori toate convențiile internaționale, toate textele în vigoare folosesc uh, o altă împărțire pe categorii. Și practic există trei subcategorii. În primul rând, studiile clinice care nu privesc decât medicamente care dispun deja de o autorizație de comercializare și studiile clinice sunt uh, parte integrantă a autorizații de introducere pe piață. Deci este o practică obișnuită. Și în această categorie cu risc foarte redus, risc uh, adăugat de către cercetare, ei bine, aici există în multe state membre uh, ideea că nu e nevoie de o autorizație specifică din partea Comitetului de Etică. Însă, faimoasa prima parte din proiectul de regulament, cea a evaluării de către autoritățile competente, uh, ar dispare și de aceea eu poate um, aș dori să clasăm um, altfel uh, trialurile, studiile clinice pentru că atunci când se face un studiu clinic pentru un medicament care deja are autorizație de introducere pe piață, acolo nu există un risc uh, în plus adăugat de uh, faptul că se face cercetare. Cum spuneam, în proiectul de regulament avem o împărțire pe categorii care nu corespunde textelor uh, și convențiilor internaționale, dar în plus faptul că un studiu clinic este cu intervenție redusă nu uh, se soldează cu cine știe ce uh, consecințe. Ar trebui să existe asemenea consecințe. De exemplu, să existe mai puține condiții de îndeplinit pentru obținerea autorizației, dar și cerințe reduse în ce privește etichetarea, dacă folosești produse pe care le acoperi de la farmacia de la colțul străzii, nu e normal să ți se ceară să le etichetezi din nou, pentru că nu există vreun risc pentru pacient. Deci, această alegere a comisiei de a clasifica altfel studiile clinice pune probleme. Aș vrea să vorbesc acum despre articolul 31. Este foarte bine că avem un articol uh, pentru cercetare în cazuri de urgență, dar în cazul de extremă urgență, uh, articolul 31 nu ne permite tocmai să efectuăm în condițiile cele mai bune aceste studii clinice. În acest articol se stipulează, nu, oratorul se corectează, e vorba despre articolul 32 se vorbește despre faptul că niciun reprezentant legal nu este disponibil. Da, dar în asemenea circumstanțe, cum poți să faci un studiu clinic? Închipuiți-vă că unul dintre noi face stop cardiac în această sală. Reanimarea trebuie să aibă loc în următoarele secunde. Fiecare secundă pierdută pune probleme. Dacă hotărâți să începeți un studiu clinic pentru a testa noi metode de masaj cardiac, se poate, nu? E bine, dacă ne bazăm pe articolul 32, acest lucru este interzis dacă cineva din familie este prezent. Deci trebuie să modificăm textul astfel încât să putem să demarăm acest studiu și să cerem avizul ulterior pentru a obține uh, acordul cuiva, nu e suficient să ai la dispoziție câteva minute. Nu ai nevoie de un sfert de oră, o jumătate de oră, pentru că trebuie să explici tot, nu? Apoi, se vorbește de studiile clinice care comportă un risc minim. Eu nu știu ce înseamnă un risc minim. Vă dau un alt exemplu. Uh, um, accidentul cerebral vascular. Știți, atunci când o arteră în creier uh, um, se blochează. Deocamdată nu știm cum putem să facem pentru ca um, într-un scurt într-un timp foarte scurt, uh, creierul se poate să fie din nou uh, oxigenat. În general, uh, marea majoritatea pacienților uh, uh, suferă apoi de hemoragie cerebrală, dar uh, datorită anumitor studii clinice, s-a ajuns la descoperirea unui medicament pentru ca pentru un procent um, scăzut de pacienți, totuși, să se evite această hemoragie cerebrală. Dar e adevărat că uh, aici mă întreb care este riscul minim pentru un asemenea studiu clinic. M-am lungit deja, domnule președinte. În concluzie, aș vrea să spun că faptul că se cere un raport complet care să fie pus la dispoziția publicului ei bine, doamnă Wilmot, dumneavoastră faceți trimitere la o dispoziție de natură tehnică. Spuneți că acest raport trebuie să fie atât de exhaustiv încât să corespundă standardului uh, ICH3. Este mult prea uh, uh, amănunțit un asemenea raport. Va fi foarte complicat pentru uh, cercetători uh, să redacteze în acest raport. Da, sunt de acord că avem nevoie de un raport mai complet, mai cuprinzător decât ce solicită comisia, dar nici chiar atât de amănunțit precum spuneți dumneavoastră. Poate că cel mai bine ar fi uh, dacă s-ar spune că toate datele trebuie să fie la dispoziție celui care dorește să le consulte. Când spunem că datele trebuie să fie disponibile pentru public, acest lucru înseamnă mii și mii de pagini a publica mii și mii de pagini nu are niciun rost. Nu uh, ne ajută uh, să beneficiem de mai multă transparență. Mulțumesc, domnule Juvan. Vreau să-i rog pe ceilalți vorbitori să nu mai vorbească atât de mult. Acum are contul doamna Parvanova. Uh, Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc și să o felicit pe Glenis pentru proiectul de raport foarte reușit. Grupul meu susține propunerea comisiei așa cum a fost structurată, să existe un proces de consultare a părților implicate pentru a atinge obiectivele care sunt prevăzute. În legătură cu proiectul pe care îl analizăm astăzi, sunt de acord cu propunerile raportoarei mai ales în ce privește rolul Consiliului de Etică, faptul că pacientul este important, trebuie să se țină seama de calitatea vieții sale, de uh, predispozițiile sale atunci când se fac studiile clinice. Raportoarea eh, Grupul nostru este eh, de asemenea de acord cu propunerile Comisiei în ce privește inclusiv eh, o prelungire a termenelor pentru studiile care se fac în statele terțe. În ce privește Consiliul de Etică, sunt de acord cu uh, propunerile făcute de raportoare pentru uh, că anumite atribuții se pare că au fost uitate în propunerea comisiei. Deci mi-aș dori că această reglementare să poată fi uh, respectată ca atare pe plan național. Sunt aspecte care necesită anumite precizări. În ce privește subsidiaritatea, eu cred că rolul Consiliului Etic pe plan național nu trebuie să influențeze deciziile care s-au luat în celelalte state membre. Eu cred că lucrurile trebuie să fie calmate pentru că există deja uh, o experiență în ce privește activitatea Consiliului de Etică, aplicarea acestui Consiliu de Etică. Deci, dacă este vorba de autorizarea unui medicament, el va fi comercializat în toate statele membre ale Uniunii Europene, fără să se țină seama de locul unde s-au efectuat și testele clinice. Eu Uh, apreciez propunerile făcute de raportoare, chiar dacă mi-aș fi dorit precizări mai amănunțite legate de studiile clinice și informațiile pe care le trebuie, uh, trebuie puse la dispoziție și uh, cine trebuie să dispună de aceste informații. Pentru că în ce privește această disponibilitate a Uh, datelor uh, pe piață este nevoie de precizări. Care sunt informațiile pertinente, cui uh, trebuie ele să fie furnizate, cui servesc. Pentru că sigur că opinia publică trebuie să fie informată, dar poate că nu toate datele trebuie să fie publice. Însă ele trebuie să uh, fie disponibile și pentru uh, cercetarea individuală. Să existe de la uh, bun început accesibilitate și de asemenea să se evite practicile mai puțin ortodoxe în statele terțe în ce privește aceste date. Trebuie să fie respectată și o anumită confidențialitate a datelor și din acest punct de vedere sunt de acord cu propunerea Comisiei. Deci au fost făcute progrese în acest domeniu. Va trebui să analizăm mai în amănunt lucrurile. Aș vrea să menționez în final Uh, și aspectele legate de farmacovigilență și de asemenea de autorizare a produselor uh, medicamentelor generice. Mulțumesc, doamnei Pervanova. Din partea verzilor, doamna hogan. mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, Aș dori să îi mulțumesc uh, Denis Wilmot pentru activitatea foarte bună desfășurată. Eu aș vrea să aș insista înainte de a spune altceva, faptul că uh, dacă Uh, uh, rezultatul studiilor clinice uh, este folositor sau nu, asta este în raport cu pacienții. Nu ne interesează succesul înregistrat de companii, pentru că oamenii își pun sănătatea în joc pentru a participa la testele clinice și este o chestiune etică să Uh, nu punem interesele financiare înaintea intereselor de sănătate a oamenilor. Această reglementare uh, poate avea o oportunitate istorică pentru a impune acest criteriu etic. Iar noi vom putea, dacă reglementările noastre vor fi foarte corecte, să salvăm mii de vieți eu am uh, vizitat Londra uh, cu o delegație și am vizitat um, și Agenția pentru Sănătate uh, și ea nu este interesată în a păstra confidențialitatea clienților, ci doar interesele care țin de sănătatea pacienților. Eu cred că este un scandal că uh, o parte a producătorilor de medicamente încearcă să acuze uh, EMA în legătură cu modul în care acționează. Deci, uh, noi trebuie să să acționăm în favoarea Uh, agenției. Dacă se dorește o transparență totală uh, a datelor, cu atât mai bine. Uh, industria trebuie să aibă interesul să acționeze corect pentru a beneficia de condiții de competitivitate ideală dacă nu doresc să acționeze netransparent, cu atât mai bine. Dar, în definitiv, transparența totală, inclusiv în ce privește uh, datele, poate fi un atu. Unii și-au exprimat îngrijorare în legătură cu modul în care datele ar putea să fie folosite, dacă ele vor fi disponibile în uh, variantă electronică nu vom da împiedica accesul publicului larg la date. Deci, sigur că ne, trebuie să ne punem întrebarea, uh, trebuie ca toată lumea să aibă acces? Uh, Jurnaliști de la Guardian au analizat lucrurile și uh, au vă, văzut că au existat date care au fost trate confidențial în ce privește utilizarea unor medicamente de către tineri uh, dar au existat tocmai pentru că uh, nu se cunoșteau uh, caracteristicile respectivelor medicamente, cazuri de deces. Noi, în calitate de politicieni, trebuie să uh, fim rezervați, deci, față de asemenea uh, restricții. Noi trebuie să spunem uh, celor care apără interesele industriei farmaceutice că um, este și în interesul lor să um, acționeze transparent, dar noi dorim în primul rând să apărăm viețile oamenilor, viețile pacienților. Acestea sunt observațiile mele. S-au spus multe lucruri în legătură cu aspectele etice. Eu uh, am aflat că Bundestagul în Germania a adoptat o legislație foarte strictă în ce privește condițiile care trebuie respectate la nivelul landurilor din punct de vedere etic. Și uh, mă bucur și cred că trebuie să mergem chiar dincolo de ceea ce uh, se propune în clipa de față în raport. Uh, nu vreau să adaug alte probleme. Dorința mea este să ne concentrăm pe oameni. Uh, sigur că și bugete mai generoase în domeniul sănătății țin de sănătatea oamenilor. Dacă vom uh, acționa greșit, cum am făcut uh, în legătură cu uh, gripa aviară, concentrându-ne pe puține medicamente, greșim pentru că banii aceștia vor lipsi în alte domenii. Mulțumesc. Din partea grupului ECR nu este prezent domnul Cebanov, dar Ana Rosbach îl înlocuiește. Mulțumesc uh, foarte mult. Voi uh, continua să vorbesc în daneză. Colegul meu nu poate să participe astăzi, dar el susține 100% propunerea raportorului. Noi, uh, de asemenea, vom înainta amendamente în perioada următoare. Oricum însă colegul meu dorește să susțină punctul de vedere uh, raportoarei. Mulțumesc antevorbitoare, nu suntem întotdeauna de aceeași părere, dar de data aceasta, da, spunem că e, uh, suntem e, uh, de aceeași parte a baricadei. Dar și oamenii care lucrează în industria farmaceutică e, sunt în situația noastră atunci când au nevoie de un medicament. Am Uh, discutat și alte subiecte, ca de pildă carnea de cal sau alte subiecte și nu înțeleg de ce oamenii doresc să se implice în activități care uh, nu uh, urmăresc decât propriul profit, care nu fac decât să le umfle lor buzunarele fără să se gândească la consecințe, la care ar fi situația dacă ei ar fi victimele acestor acțiuni? Mulțumesc, mulțumesc doamnei Rospach. Doamna Susa din partea GUE. Obrigada, președinte. Eh, eu... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun în legătură cu acest subiect că este un subiect foarte vast, foarte important. Aș dori să mă concentrez asupra două aspecte. Uh, aspectele etice și aspectele legate de transparență. Sunt de părere și grupul meu politic este de părere că propunerea Comisiei în formula sa inițială, pe care o discutăm astăzi, constituie un regres în ce privește principiile eh, care trebuie să stea la baza cercetării medicale nu uh, sunt autoarea ale constatări. Uh, și Uniunea Internațională a Medicilor în uh, avizul pe care l-au elaborat și care a fost distribuit tuturor colegilor, uh, pentru că sunt sigură că nu doar eu am primit acest uh, aviz, spun că această propunere a Comisiei nu respectă principiile centrale etice care au fost convenite la Helsinki această propunere a Comisiei nu este suficient de limpede în ce privește autorizările de medicamente care să fie efectuate în urma unui consiliu etic care să evalueze studiile clinice. Și mai există și o rețea europeană a consiliilor etice europene care eh, de asemenea ajunge la aceeași concluzie și anume că această propunere eh, nu conferă consiliilor etice un rol suficient de clar, ceea ce este inacceptabil. Mai există și alte aspecte care sunt legate de acest argument și anume posibilitatea de a nu aviza, de a nu fi de acord, este vorba despre respectarea unor aspecte tehnice în cadrul studiilor clinice și mă tem că există riscul ca sponsorii studiilor clinice în țările uh, care uh, au această activitate mai puțin reglementată să uh, Uh, nu ducă la rezultatele scontate, pentru că în clipa de față se pare că se poate decide care este țara în care urmează să fie efectuate studiile clinice. După aceea se stabilesc anumite termene pentru efectuarea studiilor clinice. Mie mi se pare că termenele sunt foarte stricte, ceea ce ar putea duce la o îngreunare a proceselor, ar putea să creeze dificultăți inclusiv pentru cei care se supun acestor studii. Iar problema iarăși a acordului în scris. Nu mă refer la situațiile de urgență, ci la studiile clinice care pot fi planificate. Aici ă, problema legată de acordul scris ă, nu este suficient de bine reglementată. Iar în ce privește transparența? Eu cred că trebuie să existe acces la uh, rezultate, nu doar la o sintetizare a rezultatelor studiilor clinice. Pentru că, uh, sigur, trebuie să uh, protejăm poate persoanele în ce privește datele legate de uh, persoane, dar pe de altă parte opinia publică și cercetătorii trebuie să aibă acces la rezultatele detaliate, nu doar la o prezentare sintetică a ceea ce s-a efectuat în cadrul studiilor clinice. Comisia, în propunerea sa de regulament, spune că studiile clinice în Europa au uh, scăzut ca număr din momentul în care a intrat în vigoare directiva. Se citează un articol științific care ar fi ajuns la această concluzie. Eu aș dori să rog Comisia să ne uh, prezinte această informare în detaliu. Comisia spune uh, că uh, noi nu uh, pun sub semnul întrebării onestitatea răspunsurilor primite din partea Comisiei. Mi-aș dori însă ca ele să fie mai amănunțite, pentru că trebuie să ținem seama de toate considerentele etice când se efectuează studii clinice. Nu putem pleca de la premiza că uh, cerințele etice uh, nu trebuie să fie respectate ca fiind niște norme. Iar încep o privește pe raportoare, pe colega Glenis Wilmot, uh, propunerile din raport implică modificări importante cu unele propuneri suntem de acord cu altele nu. La atare și grupul nostru politic va înainta amendamente nu doar în legătură cu aspectele pe care le-am menționat eu acum, ci în legătură cu alte aspecte și stau la dispoziție pentru că dorim să colaborăm pentru ca aceast, acest regulament să poată fi îmbunătățit Uh, și să se respecte uh, și aspectele uh, etice în studiile clinice. Evident că drepturile pacienților trebuie să primeze în fața oricăror altor interese. Din acest motiv dorim să ne implicăm în elaborarea acestui regulament uh, cu respectarea acestor principii, astfel încât oamenii să nu aibă de suferit uh, așa cum ne cere și Asociația Medicală. Mulțumesc foarte mult. Mai avem încă șapte vorbitori pe listă și nu mai avem decât uh, câteva minute la dispoziție pentru acest subiect și alte trei rapoarte pe care dorim să le discutăm. Ca atare uh, vreau să limitez timpul de intervenție la două minute. Următorul vorbitor este Peter Lise. Da uh, Mulțumesc, îmi pare rău însă că nu s-a uh, impus această limitare a intervențiilor de la bun început. Mulțumesc doamnei Wilmot pentru propunerea uh, prezentată. Uh, există o serie întreagă de uh, articole în mass media care uh, poate că uh, exercită o critică unilaterală la propunerea comisiei, dar pe de altă parte, cu cât am analizat uh, propunerea mai în amănunt și am uh, discutat și cu experți din asociațiile internaționale medicale, uh, este limpede pentru mine că propunerea făcută de comisie nu poate fi acceptată ca atare. Este nevoie de modificări, pentru că trebuie să protejăm Uh, pacienții. În 2001 uh, deja am discutat despre asta. Parlamentul a spus că uh, în, nu trebuie să fie efectuate studii clinice pe copii sau pe persoane care suferă de demență, care nu sunt în deplinătatea facultăților mentale Sigur că nu putem interzice întru totul testarea pe medicamentelor pe eh, copii, dar trebuie să existe uh, o um, legislație foarte clară în acest domeniu. În ce privește Consiliul de Etică, de asemenea trebuie efectuate clarificări legate de competențele lor și de asemenea trebuie să fie mai clar prevăzut modul în care statele membre trebuie să colaboreze între ele anumite state membre inițial au încercat să se opună regulamentului sau să introducă un termen de un an până la um, aplicarea anumitor prevederi. Eu recunosc că subiectul este foarte complicat și chiar dacă uh, nu toate criticile sunt justificate, eu cred că trebuie să avem timpul necesar la dispoziție pentru a formula amendamentele și pentru a le discuta în amănunt. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Voi vorbi mai puțin de două minute. Vreau să spun că este un raport foarte bun, care echilibrează foarte bine protecția pacienților pe de-o parte și pe de altă parte studii clinice mai eficiente. Am luat cuvântul acum ca să susțin colegii care au spus că trebuie să existe mai multă transparență în contextul studiilor clinice. Cred că propunerea de a prezenta raporturi privind stadiul clinic, uh, studiul clinic este foarte bună, dar cred că trebuie să facem un pas mai departe în linia celor uh, propuse de vorbitori și anume să dăm accesul nu numai la raportul studiului, ci și la datele primare. Iar în ce privește interesele comerciale, putem să spunem că cercetătorii independenți trebuie să aibă acces la datele primare. Cred că trebuie să discutăm această chestiune. Pacienții și cetățenii în general uh, au dreptul la transparență, la cât mai multă transparență cu putință. Însă cred că este un raport bun și duce la mai multă transparență. Corin Lapaj, mulțumesc domnule președinte, s-au spus foarte multe lucruri. Comisia de etică este absolut necesară, apoi termenele care sunt mult prea scurte pentru că o să intervină decizii implicite fără ca statele membre să se poată pronunța. Autorizarea studiului clinic de către o comisie de etică nu este acceptabil așa ceva și apoi e o problemă care n-a fost abordată ceea ce înseamnă că firmele farmautice care vor subcontracta um, cercetarea respectivă unor societăți vor fi exonerate de răspundere. Deci trebuie să știm exact de unde vin banii. Apoi mi se pare important să permitem accesul cetățenilor la informații uh, mă refer la cele spuse de doamna Ocken, apoi este important să poată fi detectate imediat semnalele și efectele nedorite. Sunt foarte multe probleme în Europa și trebuie să fim atenți la acest punct și apoi descurajarea desfășurării unor studii neetice în țările terțe sau în țările în dezvoltare. Cred că am respectat timpul pe care îl aveam. Mulțumesc, doamna Lepaj. Doamna Grostet are acum cuvântul. Dar mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, suntem foarte mulțumiți că e vorba de un regulament, ținând cont de directiva care era catastrofală și am văzut foarte clar că a scăzut numărul de studii clinice în Europa, ceea ce e foarte grav. Există două părți, o parte care se referă la aspectele tehnice și științifice, iar cealaltă la aspectele etice, care ține de subsidiaritate. În ce privește Comisia de Etică, suntem cu toții de acord să nu ne paralizăm în dezbaterea pe această temă. Și apoi, spunem da Comisiei de Etică, dar trebuie să fim coerenți cu spiritul textului. În ceea ce privește abordarea proporțională a riscului în propunerea de regulament, cred că e o chestie foarte bună. Există o serie de uh, asemenea intervenții, de, de studii cu intervenție scăzută și cred că e foarte bine propunerea de regulament presupune că lipsa de reacție din partea diverselor foruri înseamnă o aprobare tacită, este un mecanism interesant. Accesul la date, bineînțeles, trebuie, e nevoie de transparență, transparență care să respecte interesele cercetării. Adică informațiile ajunse la public trebuie să protejeze uh, datele comerciale, datele de interes comercial și datele personale. Persoanele care participă trebuie, eu știu, să evite sporirea unei concurențe neloiale și trebuie să apărăm proprietatea intelectuală. În cazul unei boli rare, ultra rare, este foarte greu să des, desfășurăm un studiu clinic, pentru că există și un număr scăzut de bolnavi și atunci poate să se facă trafic. Deci rata de incidență a unei boli trebuie să fie avută în vedere pentru ca statele membre să dea prioritate anumitor studii clinice și accentuez ideea bolilor rare și foarte rare. S-a vorbit de pediatrie, dar în domeniul pediatriei există cancere foarte rare care uh, afectează copiii foarte mici și aici ar trebui să se facă studii clinice fără ca lucrul acesta să fie prea uh, constrângător. Mulțumesc. Domnul Schlitter are acum cuvântul. Da, mulțumesc. Cred că raportul merge pe calea cea bună, dar eu vreau mai mult. Cred că astăzi s-au obținut rezultate negative care nu s-au publicate, deci transparența este crucială. Și apoi, când se stabilesc care sunt rezultatele primare ale măsurătorilor, ele trebuie să rămână până la sfârșitul uh, studiului respectiv. Nu trebuie înlocuite, eu știu, cu alte instrumente de măsură. Și dacă ne gândim la subgrupuri, Trebuie să știm exact care sunt uh, subgrupurile țintite. Nu trebuie selectate datele care uneori, prin coincidență statistică, duc la anumite rezultate. Trebuie clar definite subgrupurile încă de la început și nu să alegem așa după cum ne convine nouă care sunt subgrupurile în funcție de rezultate și apoi ă, subcontractarea trebuie să fie supusă unor cerințe stricte sau ă, desfășurarea studiilor clinice în țări terțe. Trebuie să fie, transparența trebuie să fie aceeași și eu știu dacă vrem să folosim rezultatele cercetării și medicamentul să fie uh, aprobat în Europa, regulile de subcontractare trebuie să fie la fel de stricte și în Europa și în țări terțe. Dacă facem aceste modificări, așa cum sunt ele propuse și cu amendamentele pe care sperăm că le vom adopta, uh, abordarea farmacologică va fi, se va baza mai mult pe știință în Europa și nu vor fi folosite coincidențele statistice pentru a dovedi sau pentru a face ceva. Mă îngrijorează uh, ideea aceasta de sub subvenționare în momentul în care nu e folosit pentru scopul pentru care a fost uh, făcut studiul respectiv. Rezultatele sau descoperirile privind diversele subgrupuri trebuie și ele publicate, deși ele nu au fost avute în vedere uh, încă de la început. Publicul trebuie să aibă acces la date. Domnul Richard Zeiber are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem cu toții de acord că siguranța pacienților trebuie să fie în centrul acestei noi reglementări. Iar cei care nu pot decide în numele propriu trebuie să fie susținuți de cei care să aibă competența de a decide în numele lor. Dar, uh, în același timp, trebuie să ne gândim că rezultatele acestor studii clinice trebuie să poată fi valorificate și de alte părți și, în primul rând, trebuie să aibă acces la ele cei care pun banii la dispoziție pentru efectuarea studiilor clinice. Există un anume element, uh, inclusiv uh, aspect financiar uh, de care trebuie să ținem seama. Sigur că și crearea unei bănci de date poate să joace un rol esențial și cred că prin amendamentele pe care dorim să le înaintăm, trebuie să îmbunătățim uh, inclusiv existența băncii de date pentru ca accesul la rezultatele studiilor să poată fi cât mai larg posibil uh, să ne gândim, pe de altă parte, că există un spor de populație și trebuie ca, mai ales în domeniul medical, să ținem seama de evoluțiile demografice, inclusiv prin intermediul mass media. Pe de altă parte, tendința de a externaliza rezultatele acestea și în afara Europei, ă, nu știu dacă ă, este ă, soluția ideală. Eu cred că posibilitățile de control în Europa sunt mai bune decât în alte părți din lume și să încercăm să le apărăm. Pe de altă parte, sigur că trebuie să fie implicați și uh, pacienții și trebuie să aibă acces la uh, concluziile unor studii, să vedem cum putem uh, crea garanții uh, inclusiv pentru acest aspect. Mulțumesc, uh, doamna Hübner ultima vorbitoare pe listă. Mulțumesc. Este un subiect foarte important. Studiile clinice sunt un subiect important. Ele trebuie să fie transparente și, de asemenea, trebuie să urmărească niște proceduri foarte specifice. Vorbim de patologie, Vorbim de proceduri care trebuie să fie urmate în studiile clinice care sunt efectuate de institute autorizate și de centre de cercetare de asemenea autorizate. Nu vorbim de o organizație infracțională. Carnea de cal nu este interzisă dar uh, nu trebuie să se adauge la produse alimentare dacă nu se face acest lucru transparent. Nu vreau să spun că este în totalitate vina companiilor farmaceutice, dar trebuie să analizăm uh, studiile, procedurile, siguranța pacienților, să vedem când se autorizează și de asemenea să reglementăm și problema accesului, pentru că uh, toate informațiile dezvăluite pot să ducă uh, la faptul că se creează panică în rândul consumatorilor și trebuie să fim atenți mai ales când e vorba de studii clinice ale căror rezultate uh, poate nu pot fi accesibile universal. Dacă ele sunt accesibile pentru toată lumea, oricine le poate vedea pe internet, dar persoana respectivă s-ar putea să nu evalueze corect ce efecte pot să aibă acele rezultate asupra sănătății sale. Numai un specialist poate să evalueze acest lucru. Iată de ce trebuie să analizăm studiile clinice și nu activitățile infracționale. Mulțumesc, doamna Hübner. În numele Comisiei Europene, Domnul Ruiz este prezent și aș dori să-i dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc doamnei Wilmot, raportoarea, pentru avizul uh, redactat. Uh, susține cele trei axe principale ale propunerii Comisiei, și anume stimularea cercetării clinice în Europa, eliminarea birocrației inutile și menținerea unui nivel înalt de protecție pentru pacienții care participă la studii clinice. În raportul respectiv, raportarea ne reamintește faptul că studiile clinice nu sunt efectuate numai de companii farmaceutice sau de centre de cercetare universitare, Trebuie să vedem exact ce înseamnă și cine anume desfășoară aceste studii clinice. Salut de asemenea susținerea raportoarei pentru termenele propuse pentru aprobarea cererilor de desfășurare de studii clinice, ca și înființarea sistemelor naționale de indemnizare. Uh, Uh, cum spunea raportarea, costul uh, asigurărilor, mai ales în domeniul universitar, sunt foarte mari uh, față de granturile acordate de agențiile de cercetare. Apreciem propunerile făcute de raportoare privind aspectele etice în ce privește evaluarea etică a studiului. Aici lucrurile au fost uh, greșit înțelese în trecut. Propunerea comisiei nu a dorit să excludă aceste aspecte, așa cum uh, uh, se spunea. Și aș vrea să mă refer la o chestiune importantă, protecția minorilor, a persoanelor incapacitate, proparea, propunerea reia cuvânt cu cuvânt Uh, directiva existentă, nu există niciun fel de reducere față de redu- directiva existentă. Am fost foarte atenți la dezbaterea din Parlament și se reflectă în propunerea noastră. În ce privește transparența, împărtășim opinia raportoarei că e necesară transparența privind datele, însă există două chestiuni. Transparența studiilor clinice care se bazează pe datele de piață și apoi transparența datelor, studiilor în general, adică datele reieșite din cercetare în rezumate. Privind prima, aceasta este o chestiune pentru Agenția Europeană a Medicamentelor. Comisia susține în totalitate Agenția Europeană a Medicamentelor de a da uh, publicității datele privind studiilor după ce se obține autorizarea de comercializare. A doua chestiune, transparența datelor cercetării în general, aici lucrurile sunt mai sunt diferite, adică uh, ce anume se poate face public, ci câte date și la ce termen. La un an, spunem noi, după ce a avut loc studiu clinic. Totuși, totuși trebuie să ținem cont de regulile respective, pentru că regulile nu se aplică numai la marile firme farmaceutice și la proiectele de cercetare mici universitare este vorba de formatul în care sunt prezentate datele acestea la, autoriza- la Agenția Europeană a Medicamentului sau la autoritățile naționale pentru a obține autorizarea. S-au făcut studii în acest domeniu și ce putem face cel mai bine este să armonizăm aceste studii clinice la nivel european pentru că pacienții care participă sunt recrutați din, în centre uh, multistudii și să le permitem să participe. Și în cele din urmă, pe baza o, studiului doamnei, raportului doamnei Wilmont, noi sperăm să ajungem la un acord final înainte de următoarele alegeri parlamentare. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Ris. Și ultimul cuvânt este al raportoarei. Vă mulțumesc foarte mult. Cred și vreau să mulțumesc tuturor vorbitorilor, mai ales raportorilor din umbră. Avem o bază largă pentru acord. Am avut câteva reuniuni înainte de a prezenta raportul și suntem în general de acord. Noi cu toții vrem ca acest instrument legislativ să fie bun. Există o serie de diferențe între noi și voi fi bucuroasă să discut cu ei în continuare. Comisia de etică, cred că m-am ocupat de acest lucru și cred că am rezolvat problema pentru toată lumea. În ce privește termenele, uh, majoritatea susțin uh, propunerea Comisiei, trebuie să avem o poziție nego- negociere bună, pentru că sunt state membre care doresc să le lungească și o să ajungem la niște termene foarte lungi care nu o să facă bine nimănui. Deci vreau să menținem propunerea Comisiei în ce privește termenele. Chestiunea transparenței s-a discutat enorm de mult în presă, cu părțile interesate, s-a spus tot felul de lucruri despre transparență și din discuțiile de astăzi reiese că sunt unii care cred că studiile clinice și raportul respectiv înseamnă prea mult și alții care spun că trebuie să dăm publicității toate datele primare. E bine, raportul privind studiu este un compromis bun, după părerea mea, este un instrument acceptat la nivel internațional, trebuie să fie redactat la nivel internațional și se va face un rezumat al, uh, pentru public, pentru opinia publică. Cred că domnul Juvan spunea că este foarte complex și foarte tehnic, dar există un rezumat simplificat care va fi dat publicității și, bineînțeles, rezultatele mai ample care pot fi verificate. Cred că este un compromis acceptabil. Vom continua să discutăm și Sperăm că vom avea și discuții productive, însă vreau să spun raportorilor în umbră, dacă doriți să discutăm orice aspect, vă rog să luați legătura cu mine ca să ne asigurăm că ajungem la un acord larg. Aș vrea ca acest instrument legislativ să fie votat în timpul acestui mandat legislativ atât pentru pacienți cât și pentru cercetarea medicală din Europa. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, doamnă Wilmot, și înainte de a stabili data pentru prezentarea amendamentelor, domnul Lize care Vreau să repet sugestia ca termenul de depunere a amendamentelor să fie prelungit, să discutăm și cu coordonatorii și o rugăminte adresată domnului Ris. Vă rog să citiți directiva din anul 2001, pentru că aici este protejat uh, dreptul copilului și al persoanelor care nu pot răspunde în nume propriu. Și uh, aici directiva are alte prevederi decât cele care se regăsesc în uh, propunerea comisiei. Experții vor spune că este acum o um, diluare a ceea ce prevede directiva. Eu cred că uh, ar trebui să ne susțineți într-un amendament care să insiste să se respecte ceea ce s-a convenit în directiva din anul 2001. Doamna Vilmot, puteți comenta puțin sugestia făcută de domnul Lise? Da, am discutat deja despre acest lucru. Eu cred că uh, oamenii trebuie să știe exact uh, ce amendamente doresc să înainteze, pentru că uh, aveți timpul necesar până pe 26 să depuneți amendamente dacă vreți. Nu sunt, întârzia, nu sunt interesată într-o uh, amânare a termenului de depunere a amendamentelor, pentru că aș vrea ca pe 21 martie să putem discuta amendamentele în comisie. Aveți câteva zile la dispoziție pentru a înainta amendamentele, pentru că pe 13 februarie deja exista textul la dispoziția dumneavoastră. Mulțumesc. Iar Propunerea comisiei a fost publicată în iulie 2012, deci și din acest punct de vedere am avut destul timp la dispoziție să o analizăm. Iar în ce privește timpul de analizare a amendamentelor și votul în Comisia Envi, um, noi a trebuit să stabilim termenul de depunere a amendamentelor pentru săptămâna următoare. Deci 26 februarie, putem întârzia, um, extinde termenul cu o zi, dar vreau să respectăm foaia de parcurs stabilită. Deci Haideți să spunem 27 februarie termenul de depunere a amendamentelor și după aceea pe 20 martie să le analizăm în comisie și în 24 aprilie să fie votul în plenar. Putem trece la Subiectul următor este vorba despre pescuitul stocurilor de specii de adâncime și dau cuvântul doamnei Ana Rospa. Vă mulțumesc, domnule președinte. Știu foarte bine că este doar un aviz pentru Comisia de Pescuit, însă ne dorim să obținem ceva mai multe explicații. Deci am să vă vorbesc mai întâi despre propunerea inițială a comisiei, apoi am să evoc uh, în ce constă pescuitul uh, speciilor de adâncime și care sunt consecințele acesteia și apoi am să spun în linii mari care este conținutul avizului meu. Câte cuvinte mai întâi despre propunerea inițială a comisiei. Reglementările în vigoare pentru acest tip de pescuit există cam de 10 ani și în în această perioadă nu s-a constatat că efectele nefaste ale acestui tip de pescuit um, s-ar fi redus. Propunerea comisiei, din punctul meu de vedere, este o bază bună pentru a include obiectivele de mediu și pentru a proteja biodiversitatea în cadrul gestionării pescuitului de adâncime. Așadar, scopul acestei propuneri își dorește ca speciile submersale să fie uh, pescuite în mod uh, durabil și să nu mai fie afectat ecosistemul. Se dorește și îmbunătățirea cunoștințelor științifice despre diferitele specii. Dar ce anume este uh, pescuitul la mare adâncime? De fapt, e vorba despre ecosistemele cele mai importante și cele mai puțin cunoscute până în prezent. Oamenii de știință încă nu au descoperit toate speciile care trăiesc la aceste adâncimi, rămân poate mii care încă nu au fost identificate. Între 200 și 4000 de metri adâncime sub suprafața mării, Există un mediu propice pentru o serie întreagă de specii marine, de pești sau de corali. Și acești corali trăiesc uh, și o mie de ani. Dar din cauza luminii, a um, modificărilor de presiune, aceste specii sunt și foarte vulnerabile. Cum spuneam, uh, există și specii de Uh, pești care sunt foarte longevive, care se maturizează greu, uh, pot să trăiască până la 100 de ani. Și din cauza practicilor de pescuit, multe din aceste specii uh, uh, sunt foarte afectate. Știm că, de exemplu, uh, tonul și um, um, codul uh, au fost uh, pescuite în cantități excesive în ultimii ani și atunci am modificat echipamentele pentru a uh, pescui Uh, în mod mai uh, puțin dăunător pentru mediu aceste specii. În ce privește speciile de mare adâncime, că e vorba despre pești sau despre corali, se folosește în continuare pescuitul cu traul. Ori aceste traule de adâncime uh, um, care sunt folosite pe scară largă afectează foarte mult ecosistemul. 30% însă dintre speciile pescuite uh, sunt uh, uh, aruncate înapoi în mare, dar uh, ele nu pot să supraviețuiască din cauza uh, schimbării uh, presiunii. Și sunt aruncate înapoi în mare tocmai din cauza că nu pot să fie comercializate. Eu sprijin propunerea comisiei în linii mari, dar subliniez că e nevoie să se aplice mai bine principiul de precauție atunci când este vorba despre pescuitul uh, uh, la mare adâncime, pentru că am, așa cum am spus, aceste ecosisteme sunt foarte vulnerabile. Ar trebui să definim mai multe criterii pentru a permite o mai bună protecție a acestor ecosisteme vulnerabile. Trebuie să punem capăt uh, pierderilor enorme de biodiversitate. Așadar, eu îmi doresc ca propunerea Comisiei să fie actualizată pentru a fi în deplină conformitate cu propunerea Tratului de la Lisabona, unde se spune că protecția mediului înconjurător trebuie să fie parte integrantă a tuturor politicilor Uniunii Europene, cu scopul de a întări sustenabilitatea. Deci ar fi bine ca încetul cu încetul să nu se mai facă pescuit cu traule de adâncime, pentru că aceste metode distrug <clears throat> ecosistemele. M-am gândit așadar să existe o perioadă de adaptare a, a, pentru a putea înlocui aceste traule cu alte a, um, unelte și alte metode de pescuit. Și aceste prevederi să fie valabile pentru flotele comunitare care sunt active în Atlanticul de Nord. Este de asemenea important să respectăm acordurile internaționale în acest domeniu și ar trebui să existe o coordonare între eforturile noastre și uh, metodele de pescuit pe care le folosesc flotele țărilor terțe. Mai propun și o serie întreagă de criterii care să ne permită să analizăm foarte bine impactul pescuitului de mare adâncime, potrivit normelor ONU. Și mai propun ca acest uh, studiu de impact să uh, vizeze uh, speciile și echipamentele deja existente. Vă rog frumos, spune președintele, pare rău că vă întrerup, dar ne-au mai rămas încă două puncte pe ordinea de zi. Dau cuvântul doar raportorilor din umbră care sunt prezent, pentru că altfel nu avem nicio șansă să ne puizăm ordinea de zi. Linda, uh, vreau să spun doar că susțin avizul doamnei Rosbach Comisia a spus pe bună dreptate că aceste specii submersale trebuie să fie mai bine protejate pentru că ele uh, sunt longevive, ajung greu la um, um, maturitate și de aceea ar fi bine să nu mai exploatăm uh, atât de intens aceste um, rezerve de pește. Doamna Cucovici. Well, Then I will just Atunci am să anunț că termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 22 februarie și vom vota pe 20-21 martie și uh, în plenara din iunie, dacă totul se desfășoară conform așteptărilor și surpriză, uh, surpriză din nou dumneavoastră sunteți raportoare în ce privește strategia pentru zona industrială din Europeană. Vă rog să fiți succintă în introducerea dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule președinte, am să fiu cât se poate de succintă, deoarece este vorba despre un domeniu unde uh, există un consens, este un aviz destinat uh, um, Comitetului Regiunilor, un raport de inițiativă. E vorba despre um, sectorul industrial și dezvoltarea acestea în anumite regiuni, faptul că avem nevoie de o serie de criterii de mediu, ca de exemplu faptul că zonele care au, unde s-a găsit o, uh, um, un sit industrial trebuie să fie uh, um, restabilite, redate uh, uh, un uz agricol sau altul, oricum avem o evaluare pozitivă, nu mai am mare lucru de adăugat. Eu vin dintr-o țară unde uh, sectorul industrial uh, respectă mediul înconjurător, dar mai există anumite state membre ale UE unde se poate construi uh, um, peste uh, terenurile unde înainte a existat o uzină. Încă mai rămân evoluții de realizate în acest domeniu și e important să facem aceste eforturi acum. Deci este un uh, Uh, raport non-legislativ. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul foarte pe scurt, vă dau cuvântul. Doamna Hübner mai întâi. Dobrze, și rozpoczynamy. Mulțumesc foarte mult. Noi lansăm această dezbatere în ce privește strategiile regionale pentru regiunile industriale există o serie de priorități, în primul rând legate de finanțare și aici vorbim despre cofinanțare atât pentru uh, planul local cât și uh, european în ce privește resursele comunitare și locale. Sigur că noi trebuie să susținem și industria locală, mai puțin dezvoltată, dar care să devină mai inovatoare și mai curată. De asemenea, trebuie să acordăm o atenție deosebită diferențelor existente între regiunile europene. Trebuie să existe o cooperare, dar uneori regiunile pot fi atât de diferite încât nu este posibil să se folosească aceeași tehnologie. Deci să ne concentrăm pe tehnologiile noi, uh, ecologice, să vedem și ceea ce este viabil din punct de vedere economic. Ă, trebuie să ne analizăm și sursele de energie folosite, care trebuie să respecte reglementările relevante din acest ă, punct de vedere, inclusiv în ce privește înlăturarea deșeurilor. Deci, ă, inovare și concentrare pe sursele regenerabile de energie. Să vedem însă uh, dacă există stimulente suficiente uh, pentru eco-inovație, pentru transportul integrat, pentru depozitarea surselor regenerabile de energie. Aș vrea să vă mai rețin atenția uh, câteva minute în legătură cu problemele transportului prin participarea cetățenilor putem crea uh, o politică regională adecvată. Trebuie să uh, își asume cetățenii răspunderea din acest punct de vedere, dar trebuie să fie implicați și în luarea deciziilor la diverse uh, niveluri. Mulțumim, mulțumim și interpreților care au ținut pasul cu această viteză de intervenție. Linda, aș dori să spun că uh, susțin uh, ceea ce propune Ana Rosbach în ce privește energoeficiența, inclusiv în uh, încercarea de a crea locuri de muncă în zonele industriale. Trebuie să investim în domeniul energoeficienței. Un alt aspect care nu este menționat, rolul subvențiilor de stat care să stimuleze regiunile industriale, pentru că Uh, acum se vorbește despre un ghid care trebuie elaborat în ce privește acordarea subvențiilor de stat. Știm că acum Comisia este mai degrabă refractară uh, vis-a-vis -vis de ideea de a acorda o susținere financiară din partea statului marilor companii industriale. Dar cred că trebuie reorientată această politică pentru a stimula acele industrii care sunt energo eficiente. Panayotov. Dumneavoastră sunteți uh, raportor din umbră din partea liberalilor. Aveți trei minute la dispoziție. Doriți să le folosiți pentru această intervenție sau inclusiv pentru a prezenta raportul dumneavoastră. Voi avea o intervenție foarte scurtă. Înainte de toate, mulțumesc raportorilor din umbră și tuturor colegilor care uh, au uh, avansat amendamente, aș fi avut o intervenție foarte lungă pregătită, dar vreau să uh, spun doar două lucruri. Uh, eu cred că trebuie să uh, se amâne exceptarea cu un an față de termenul prezentat inițial. Eu am făcut din acest punct de vedere o propunere în noiembrie în comisie și uh, aștept discuțiile cu raportorii din umbră înainte de votul din comisie din luna martie și sper că vom ajunge la o soluție de compromis rezonabilă între diversele poziții care există în clipa de față, care țin seama atât de interesele consumatorilor cât și ale uh, producătorilor, pentru că dorim, de fapt, în primul rând să protejăm mediul înconjurător, sănătatea, sănătatea uh, oamenilor și să stimulăm dezvoltarea tehnologică prin o uh, partajare a celor mai uh, bune soluții găsite în practică. Pe 26 de punerea amendamentelor vom discuta la finele lui martie în comisie. Doamna Cucovici este raportoare din umbră pentru acest raport legat de baterii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 a vorbit, trebuie să vă spun și care este termenul de depunere a amendamentelor 26 februarie și după aceea discuția în martie în comisie privind zonele industriale și după aceea acum aveți cuvântul în legătură cu problema bateriilor. Mulțumesc foarte mult raportorului și tuturor colegilor din PPE care au acordat atenție acestui domeniu. Raiutov, eu credeam că vorbiți despre zonele industriale și uh, că după aceea aveți dorit să vorbiți despre baterii. Deci, doar câteva cuvinte. În acest dosar este important să găsim cele mai bune soluții pentru a echilibra uh, desideratele legate de uh, mediul înconjurător, de sănătatea oamenilor și de asemenea interesele industriei. Trebuie să ținem seama de faptul că uh, ne aflăm într-o situație de criză economico-financiară și să încercăm prin amendamentele noastre să ajungem la o poziție mai apropiată, pentru că, din punctul meu de vedere, anumite amendamente nu sunt foarte realiste. Iar în ce privește bateriile, este important uh, ca bateriile pe parcurs să uh, nu afecteze sănătatea copiilor. Iar eu cred că uh, înlăturarea bateriilor cadmiu și nichel și mercur trebuie să se afle în atenția noastră pentru că în clipa de față Europa este confruntată cu o criză a resurselor și eu cred că probabil bateriile bazate pe nickel cadmiu încă o vreme vor trebui să fie accesibile pe piață. Următorul vorbitor din umbră nu este prezent, Linda McEwen îl înlocuiește. Eu vreau să spun că în grupul nostru uh, nu suntem de acord cu extinderea uh, termenului uh, în care aceste baterii să se găsească pe piață. Dar probabil că domnul Jorgensen își va prezenta propriile amendamente. Eu îi reprezint grupul verzilor. Mi-aș dori că pentru bateriile Mercur termenul limită de funcționare să fie devansat, extinderea nu este necesară. Și aș avea un amendament în ce privește retragerea uh, de pe piață, pentru că uh, timp Uh, un timp de funcționare mai uh, scurt doar pentru că bateria nu mai este funcțională, nu trebuie să fie un argument. Trebuie să uh, ne gândim la durata de viață legată de funcționarea bateriei. Este o discuție asupra căreia merită să discutăm. Ceilalți raportori din umbră nu sunt prezenți. De aceea, eu cred că putem încheia aici întâlnirea. Votul va avea loc pe 20 martie. Vă mulțumesc. So we will continue at 3 o'clock with a hearing. Vom continua la ora 13 cu uh, audierea candidatului pentru directorat.